Dear colleagues, we will start our today. Dragi colegi, haideți să începem reuniunea de astăzi. Vă rog frumos să luați loc. Uh, many of our fellow Mulți dintre colegii noștri de la Comisia ENVI sunt uh, în SUA cu o delegație mare din care face parte și președintele nostru, domnul Lavia, eu îi voi uh, ține locul astăzi și acesta este și motivul pentru care câțiva dintre membrii noștri excelenți lipsesc la, ordine, la reuniunea de astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, proiectul de ordine de zi poate fi adoptat fără modificări. Văd că nu sunt obiecții, așadar ordinea de zi se adoptă. Trecem la punctul 2, comunicări ale președintelui. În primul rând, în legătură cu următoarele reuniuni ale comisiei noastre, următoarea reuniune ENVI va avea loc în 26 martie, doar dimineața. Deci 26 martie va fi o dată când nu ne vom reuni după amiază. Sesiunea de după amiază este anulată. De asemenea, vom avea o reuniune comună cu Comisia Agri pe dosarul clonării, un subiect fierbinte pentru noi toți. Iar uh, în contextul dosarului clonării pe care comisiile Envi și Agri lucrează împreună, respectă articolul 55 uh, din regulamentul de procedură, iar următoarea reuniune comună pentru discutarea proiectului de raport va avea loc joi 16 aprilie de la 11 la 12.30. Deci 16 aprilie de la 11 la 12.30, reuniune în comun cu Agri. O altă comunicare doresc să vă aduc la cunoștință faptul că reuniunea de astăzi este interpretată în 22 de limbi. Fac excepție estona și uh, gaelica. Ca de obicei, dosarul reuniunii uh, este disponibil prin aplicația de e-meeting în format electronic și reuniunea este transmisă live pe internet. Haideți să trecem la punctul 3 acum. Raport uh, despre negocierile interinstituționale în curs – avem o negociere în curs referitoare la modificarea directivei privind uh, calitatea benzinei și a motorinei. Mă, după cum știți, a avut loc o primă reuniune de trilog uh, marți 10 martie la Strasburg. Delegația Parlamentului, Consiliului și Comisiei au uh, avut un schimb de opinii prezentându-și pozițiile respective și s-au concentrat mai ales pe factorii LUC, adică protejarea pădurilor, emisiile de gaze cu efect de seră, limitarea contribuției de biocombustibil de primă generație la uh, obiectivele de energie regenerabile și stabilirea de obiective pentru um, biocombustibile avansați în domeniul transportului. Toate instituțiile au subliniat necesitatea de a avea o negociere deschisă, dat fiind că termenele uh, celei de-a doua lecturi sunt foarte strânse. O a doua reuniune trilog este prevăzută pentru 24 martie, o zi de marți. Haideți să trecem mai departe la următorul punct, monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor uh, de dioxid de carbon generate de transportul maritim și modificarea regulamentului 525 per 2013. Poziția în primă lectură a Consiliului corespunde cu acordul de la trilog și deci raportorul ne recomandă să acceptăm textul fără modificări ulterioare. Calendarul pentru acest dosar este următorul. Vot la Comisia Envi pe 26 martie, iar la plenară probabil în a doua jumătate a lui aprilie. Următorul punct reducerea consumului de pungi din plastic subțiri, aceeași situație. Prima, uh, poziția Consiliului în primă lectură corespunde cu acordul, așadar uh, recomandarea raportorului este să acceptăm acel text fără amendamente. Calendarul pentru acest dosar este următorul. Votul la Envi va fi pe 31 martie, și votul la plenară în a doua jumătate a lunii aprilie. Dacă nu aveți observații, putem trece la punctul 6, următorul punct, medicamente de uz veterinar, First, I would like to Înainte de toate, aș dori să-i dau, să dau cuvântul reprezentantului Comisiei ca să informeze Comisia noastră cu privire la poziția Comisiei. E vorba de domnul Andrei Ian Ris de la Comisie. Aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Aș dori să prezint astăzi propunerea de regulament referitoare la produsele medicale veterinare. Haideți să trecem la următorul punct. Istoria legislației UE în domeniul uh, produselor medicale a început acum 65 de ani, deci uh, Astăzi este a 65-a aniversare a acestui regulament. Și s-a considerat că nu se ține suficient cont de specificul sectorului veterinar. Medicamentele veterinare sunt diferite de cele umane într-o oarecare măsură și deci regulile trebuie și ele să fie adaptate. Prin această propunere, regulile privind medicamentele veterinare sunt adaptate la nevoile sectorului veterinar. Dacă ne uităm la istoria acestei legislații, constatăm care sunt datele evoluției acestei, acestei legi. Totul a început în 2009, prin declarația Comisiei, care a fost urmată de foaia de parcurs. Apoi, uh, în 2011 s-au încheiat uh, raportările contractanților, au avut loc reuniuni cu părțile interesate în 2011, mai multe reuniuni țintite în cursul anului 2012, s-a discutat cu Consiliul de Analiză de Impact în 2013, iar propunerea legislativă a avut a fost făcut în septembrie 2014. În cele din urmă, Comisia a adoptat uh, propunerea în 10 septembrie 2014. Dacă ne uităm la cadrul juridic al acestei propuneri, după cum s-a spus, e vorba de un regulament, noi asta propunem. Această formă de instrument juridic ar trebui să prevină uh, lipsa de armonie în implementare. Aici intră toate regulile privind medicamentele veterinare. Pentru că astăzi situația nu este aceasta. Regulile care se aplică la medicamentele de uz veterinar sunt uh, prevăzute în uh, directiva, în regulamentul, mă scuzați, 726 pe 2004. Noi propunem de asemenea și acte delegate și acte de punere în aplicare. Problemele. În analiza de impact se definesc două probleme principale. Lipsa de uh, medicamente de uz veterinar autorizate și al doilea punct foarte important este rezistența antimicrobiană. Sunt uh, probleme legate de lipsa de medicamente autorizate, mai ales pentru speciile minore. De asemenea, pentru prevenția și tratamentul bolilor la speciile majore. Acest uh, punct al definițiilor e foarte important. Care sunt speciile majore și speciile minore? Speciile majore se definesc pe baza datelor de populație animală și pe cifrele totale de consum. Astfel, intră la specii majore vitele, porcii, câinii și pisicile, oile, restul de specii fiind considerate specii minore. Impactul are legătură cu lipsa medicamentelor. Consecințele economice pentru agricultură și creșterea animalelor sunt foarte grave. Cadrul reglementativ actual nu a fost uh, un eșec per total, dar a avut deficiențe la capitolul inovare în domeniul medicamentelor. Povara administrativă este prea mare. Trecem acum la obiectivele acestui regulament. În primul rând, trebuie să se sporească disponibilitatea produselor medicale de uz veterinar, în al doilea rând să se reducă povara administrativă, apoi să se stimuleze competitivitatea și inovarea, să se amelioreze funcționarea pieței interne și în cele din urmă să se trateze, să se trateze riscul de sănătate publică reprezentat de rezistența antimicrobiană ținând cont de siguranța alimentară, sănătatea animală și protecția mediului. Obiectivul general trebuie să amelioreze situația sectorului veterinar. Trebuie să se sporească stimulentele pentru ca industria să dezvolte produse în acest domeniu. Și propunem aici mai multe idei. În primul rând, toate tipurile de medicamente veterinare trebuie să obțină autorizații prin procedura centralizată, ceea ce nu se întâmplă astăzi. Propunem inițiativa de a spori stimulentele pentru ca industria să dezvolte produse mai ales pentru speciile minore. De asemenea, dorim mai multă flexibilitate în acordarea de autorizații și, uh, de asemenea, flexibilitate privind uzul uh, medicamentelor veterinare. În propunere, încercăm să echilibrăm concurența și inovarea ca să răspundem uh, la nevoile legate de medicamentele generice și de cele originale. Trebuie ca protecția să corespundă cu amploarea dezvoltării. De asemenea, protecția datelor nu afectează piața în sine, dar cu cât durează mai mult uh, perioada de recuperare a unei investiții, cu atât um, stimulentul de inovație va fi mai redus. Avem uh, următoarele prevederi, 10 ani pentru medicamentele standard, 14 pentru speciile minore uh, și uh, încă 4 ani în cazuri specifice. Situația actuală. Albinele și peștii, protecția maximă este de 13 ani. A doua categorie, speciile alimentare. Aici avem 10 ani plus 3 ani. Diferența este că în 5 ani se poate defini o fereastră de oportunitate. Deci la 5 ani de când a fost acordată uh, autorizația inițială. Trecem mai departe. Protecția datelor uh, răsplătește inovația. Avem acum un maxim de 18 ani. Pentru albine, această perioadă se acordă automat de la început. Diferența este și la această fereastră de oportunitate. Trei ani, care poate fi de trei ani înainte de expirarea perioadei de protecție a datelor. O altă problemă are legătură cu sporirea disponibilității medicamentelor de uz veterinar. Pentru a crea acest cadru legal stabil pentru întreprinderi, propunem să clarificăm sfera de aplicare a regulamentului, care include noi eh, tipuri de medicamente, inclusiv noi terapii, care au fost eh, dezvoltate recent, cum sunt cele cu celule sușă și așa mai departe. Acestea vor deveni cu timpul tratamente de rutină. Se prevăd noi definiții, de asemenea, în ceea ce privește rezistența antimicrobiană, testele clinice și limitările de piață. În ceea ce privește testele clinice, s-a dorit armonizarea lor în Uniunea Europeană. De asemenea, propunem să aliniem procedurile și să creăm mai multe baze de date pentru întreaga Uniune, inclusiv una care să conțină toate medicamentele veterinare autorizate în Uniunea Europeană. Un alt obiectiv important al acestui regulament este reducerea poverii administrative. Vedeți aici în imagine o privire de ansamblu asupra acestei poveri, estimată la 538 de milioane de euro pe an. 13% din cifra de afaceri anuală a sectorului. Este foarte mult, pentru că în alte sectoare această cifră este cam la 2%. O mare parte a costurilor este reprezentată de uh, ambalare și etichetare, 184 de milioane de euro pe an. Apoi, uh, schimbările autorizațiilor de piață, cererea unei noi autorizații de piață. Pentru a reduce povara administrativă pentru întreprinderi și pentru autoritățile competente, am inclus în propunere mai multe simplificări care nu vor afecta securitatea medicamentelor. În primul rând, autorizațiile de marketing pentru majoritatea produselor, după ce vor fi acordate, vor fi valabile nelimitat. Astăzi sunt valabile doar 5 ani. În al doilea rând, propunem reguli simplificate de uh, ambalare și etichetare. Nu dorim să amânăm informarea, ci vrem să uh, uh schimbăm uh, locul unor informații între ambalaj și uh, uh, instrucțiuni, modul de folosire. Și simplificarea regulilor de farmacovigilență. Și să vă explic, se consideră că actualmente regulile de farmacovigilență sunt exagerate. Pentru că acum trebuie depuse informații la fiecare cerere de înnoire autorizației de punere pe piață. Aici se va face o schimbare. Propunerea introduce o abordare bazată pe risc și include necesitatea de rapoarte periodice de siguranță și de asemenea un sistem electronic de raportare combinat cu introducerea unui sistem de detectare de semnale. În acest cadru, autoritățile competente de nivel național vor uh, lucra împreună ca să evalueze date colective și efecte uh, nedorite ale unor produse similare. Această propunere are obiectivul de a crea un sistem uh, nou și eficient de farmacovigilență care să fie uh, integrat în întreaga Uniune Europeană. Noua abordare de farmacovigilență trebuie să ducă la o reducere a poverii cu 47,8 milioane de euro pe an, în același timp ocrotind sănătatea publică și an sănătatea animală și, de asemenea, mediul. Aș dori acum să vă explic cum dorim să ameliorăm funcționarea pieței interne în conformitate cu datele pe care le-am strâns când am pregătit propunerea, există o diferență la prețul de vânzare în detai uh, al medicamentelor între statele membre de până la 30% din preț. Pentru a ameliora funcționarea pieței interne, în propunere sunt incluse mai multe idei. Ameliorarea autorizațiilor pentru uh, detailiști. Acest lucru ar trebui să se facă la nivel național. Iar utilizatorii finali vor putea să recunoască și să cunoască prețurile, uh, inclusiv pe internet, astfel ameliorându-se accesul la medicamentele veterinare. Apoi, uh, rețetele veterinare vor fi recunoscute în Uniunea Europeană, așa cum este cazul pentru rețetele de medicamente de uz uman. Propunem o perioadă minimă pentru rețete și propunem armonizarea de produse similare în Uniunea Europeană, inclusiv indicațiile și perioada de retragere. În încheiere, aș dori să vorbesc despre una dintre cele mai importante prevederi din regulament, măsurile de asistență antimicrobiană. Astăzi, în directivele actuale, nu se face diferența în legislație între antimicrobiene și alte tipuri de med produse medicale de uz veterinar. Noi propunem cerințe specifice pentru uh, antimicrobiene, cu abordare simplă bazată pe date științifice. Iată și o listă de măsuri propuse pentru a aborda problema rezistenței antimicrobiene. De exemplu, ar fi posibil să se păstreze anumite antimicrobiene doar pentru uzul uman, iar statele membre vor fi obligate să colecteze datele cu privire la vânzările și utilizarea de antimicrobiene. Toate antimicrobienele ar trebui să fie automat date cu rețetă, în cele din urmă, autoritățile competente ar putea să refuze autorizarea de punere pe piață dacă uh, vreun medicament antimicrobian este prezentat ca uh, uh, stimulator de creștere. Aici închei și vă răspundem cu plăcere la întrebări. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Ruiz. Vă mulțumim, domnule Ruiz, pentru această prezentare detaliată a poziției Comisiei și a obiectivelor Comisiei și acum Dau cuvântul doamnei raportor François Costet, vă rog. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Cred că putem mulțumi Comisiei pentru această excelentă prezentare, foarte detaliată. Odată cu această revizire a regulamentului, cred că propunerea Comisiei merge în principiu în mare, în direcția cea bună ea trebuie să ne permită să facem să avanseze uh, prioritățile identificate, uh, care sunt disponibilitatea produselor de uz veterinar uh, prin consolidarea competitivității în acest sector, reducerea poverii administrative, promovarea pieței unice și lupta împotriva rezistenței antibiotice. Acum vă voi prezenta câteva idei în legătură cu acest subiect. Încep uh, cu lupta împotriva rezistenței la antibiotice, care este, după părerea mea, un subiect foarte important. Așa cum a spus Comisia, avem 12 noi texte legislative care au obiectivul de a aborda această problemă uh, majoră, dar cred că putem merge și mai departe în anumite domenii. De exemplu, aș dori să definim noțiunea de uz terapeutic, metafilactic și profilactic al medicamentului și să interzicem folosirea profilactică a antibioticelor, adică folosirea lor în scopuri preventive, pur preventive. Se prevede acest lucru în textul privind uh, alimentele cu uz de medicament și cred că trebuie să continuăm pe aceeași cale. Aș dori să precisez de asemenea raportul meu condițiile în care uh, cei care lucrează în domeniul medicinei veterinare sunt autorizați să prescrie și să vândă antibiotice. Știm că practicile sunt foarte diferite de la un stat membru la altul și cred că trebuie să facem propuneri care să fie acceptabile și acceptate în toate statele membre. De aceea, nu doresc să propun decuplarea, așa cum ar dori unii, pentru că aceasta ar pune dificultăți practice foarte mari, dar cred că trebuie să precizăm la articolul 107 noțiunea de animale uh, îngrijite de medicii veterinari. Uh, medicii veterinari nu sunt autorizați să vândă uh, medicamente decât animalelor pe care le îngrijesc, între ghilimele, și deci cred că trebuie să precizăm acest lucru, adică doar după ce s-a pus un, diagnostic în urma unui examen clinic, atunci uh, animalul este considerat bolnav și deci trebuie îngrijit. Bineînțeles, sunt lucruri care trebuie precizate. Comisia dorește de asemenea să stabilească o listă de antibiotice critice uh, care ar fi rezervate uh, medicinei umane exclusiv. Cred că este o idee interesantă, o sprijin dacă această listă se bazează pe criterii științifice solide. Și Agenția Europeană a Medicamentelor a făcut recomandări în acest domeniu, recomandări care mi se par foarte bune și cred că ar trebui luate în considerare. Acum, nu sunt de acord cu Comisia în legătură cu următorul lucru. Consider că uh, vânzarea online de antibiotice mi se pare periculoasă. Bineînțeles, este un procedeu foarte practic, dar uh, nu se mai permite niciun fel de control în legătură cu uzul acestor antibiotice, cu calitatea lor. Și cred că această vânzare online de antibiotice și, în general, de produse veterinare care se livrează pe bază de rețetă reprezintă un adevărat risc de sănătate publică și de aceea eu consider că trebuie să se interzică această vânzare online. Deci nu suntem de acord Comisia Europeană în legătură cu acest aspect și va fi interesant să discutăm între noi despre asta aici la Parlament și aș dori am colegii să mă sprijine. Acum, în ceea ce privește inovarea și cercetarea, piața medicamentelor veterinare este o piață de dimensiuni mici. Este o piață foarte fragmentată. Producătorii nu au fost încurajați să inoveze și să pună pe piață produse noi, așa cum s-a spus. Deci, cred că trebuie să încurajăm inovarea uh, și pentru asta e nevoie de măsuri care uh, să încurajeze inovare. Comisia a propus anumite măsuri, dar eu cred că trebuie să fim mai ambițioși dacă dorim să dăm un de inovării în acest domeniu și aș dori să extindem, într-o anumită măsură, perioadele de protecție a datelor propuse de comisie. Noi să intru acum în detalii, dar poate acorda 18 ani de, pro, de protecție maxim pentru noi antibiotice în loc de 14 ani ar putea fi o soluție să oferim încă 2 ani în plus de protecție pentru o nouă specie majoră sau un nou grup major de uh, medicamente și acesta ar putea fi o soluție. Revin la interdicția animalelor care fac obiectul unor teste clinice să intre în lanțul alimentar, pentru că cred că dacă se respectă termene de așteptare potrivite și respectate, această decizie nu mai uh, are niciun rost. Bineînțeles, trebuie să respecte aceste condiții. Și Comisia are recunoscut că poate a făcut o greșeală în legătură cu acest ultim punct și în raport cred că trebuie să corectăm acest punct. În legătură cu farmacovigilență, uh, Comisia a făcut o propunere excelentă de reducere a poverii administrative. Este foarte important acest lucru pentru că vechea procedură era foarte greoaie. Trebuie să insistăm să existe un sistem de farmacovigilență bazat pe detectarea riscurilor și sprijin această abordare, dar consider că nu putem nici să ne permitem să punem uh, într-un fel în pericol sănătatea publică. Deci trebuie să găsim un echilibru între reducerea poverii administrative și siguranța adusă de farmacovigilență. Deci cred că e nevoie să reintroducem acest echilibru, bazându-ne atât pe evaluarea regulată a echilibrului între riscuri și beneficii, mai ales în primii ani din viața unui produs și apoi pe analiza riscurilor și detectarea semnalelor și cred că este important, Comisia de altfel a spus acest lucru, în prezentarea sa a vorbit despre acest nou sistem de farmacovigilență. Eu cred că e important ca Comisia să precizeze ce dorește să facă. În legătură cu autorizarea de punere pe piață, aceasta e în continuare foarte complicată și eu prefer să avem un proces unic de autorizare centralizat. Cred că este de viitor și în legislațiile noastre trebuie să urmărim acest obiectiv, dar piața medicamentelor veterinare nu este aceeași cu piața medicamentelor de uz uman. Există multe disparități încă care justifică folosirea de proceduri descentralizate încă. Și aici trebuie să găsim, să ajungem la o poziție poate nu ideală, dar care va putea fi sprijinită de cât mai multă lume. Deci, însă poate că e nevoie să modificăm puțin marja pentru a simplifica cât mai mult aceste proceduri și pentru a permite accesul cât mai simplu la acestea. În legătură cu uh, impactul asupra mediului, bineînțeles, studiile de impact asupra mediului sunt foarte utile. Comisia Europeană face anumite recomandări pentru ca aceste evaluări să fie actualizate când e nevoie. Cred că ar fi periculos să cerem mai mult. Există însă un sistem interesant și anume să devină obligatorii monografiile, adică studiile de impact nu pe produs, ci pe moleculă, pe substanță. De, în același timp protejând datele uh, din aceste studii, uh, lucru important pentru uh, reprezentanții industriei. Măcar reprezentanții industriei ar trebui să se reunească pentru a face aceste studii. Uh, cred că e un lucru bun, dar s-ar reduce costurile. Însă știu că aceste monografii pot fi dificil de realizat în practică, deci mă mai gândesc în această chestiune și aș dori să știu ce părere are Comisia. Mai sunt și alte multe puncte care ar putea fi abordate, pentru că prezentarea Comisiei de azi uh, a intrat mult în detalii, dar eu mă voi opri aici. Cred că este important să ascultăm ce au de spus și raportorii din umbră, să vedem care este poziția lor în legătură cu aceste aspecte care sunt cele mai importante și deci ascult acum cu atenție punctul de vedere al colegilor. Vă mulțumesc! Uh. Vă mulțumesc, doamnă! Și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Nu doresc să vă stresez pentru că timp avem dar totuși vă rog să fiți succinți, să nu vorbiți mai mult de 5 minute, pe cât posibil. Și dau cuvântul mai întâi raportorului din umbră de la LCD, domnul Tănăsescu. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de legislație în domeniul medicamentelor de uz veterinar reprezintă în mod clar un pas spre piața unică prin extinderea procedurii de autorizare centralizate, crearea unei baze de date centralizate pentru medicamentele de uz veterinar autorizate în Uniunea Europeană, armonizarea um, caracteristicilor produselor și uh, perioadele de autorizare. Menținerea celorlalte canale de autorizare ar putea reprezenta o alternativă pentru uh, companiile care nu au resurse disponibile pentru a cere autorizare centralizată de marketing sau uh, în cazul în care produsele sunt folosite pe o piață foarte limitată din punct de vedere geografic. Este un lucru pozitiv faptul că Comisia propune o procedură comunitară pentru autorizarea uh, trialurilor clinice, lucru care nu a fost autorizat până acum. Comisia stabilește un termen limită de 60 de zile pentru aprobarea unui trial clinic absolut necesar pentru a asigura, se, a, asigura că uh, planurile de dezvoltare nu întârzie prea mult. Sunt îngrijorat însă de impactul în practică a eliminării posibilității um, de a stabili uh, perioade de retragere a produselor noi pentru care se fac uh, teste clinice. Acest lucru înseamnă că în majoritatea cazurilor animalele care participă la trialuri clinice, la teste clinice, uh, tratate cu aceste produse, nu pot intra în lanțul alimentar chiar dacă riscul pentru consumator este evaluat și considerat acceptabil. Um, acesta este un dezavantaj important uh, pentru dezvoltarea de noi medicamente de uz veterinar în Uniunea Europeană, inclusiv clase noi de medicamente antimicrobiene. Mă bucur de propunerile Comisiei în legătură cu uh, ambalarea și etichetarea, cu informații simplificate, definite la nivel european, care permite um, utilizatorilor să obțină uh, Uh, informațiile potrivite în mod um, clar și lizibil. Pentru că um, această etichetare complicată a fost una dintre barierele la accesul la medicamentele de uz veterinar în Uniunea Europeană. Cred că este important să se permită companiilor să adauge informații relevante din motive de siguranță pe ambalaje uh, dar fără a extinde prea mult uh, uh, condițiile de etichetare în sine. Aceste date suplimentare trebuie să fie analizate de agenție sau de autoritățile competente naționale în perioada de cererea autorizării de punere pe piață. Condițiile de etichetare în legătură cu programul de recuperare a produselor uh, trebuie trebuie să aibă obiective simple pentru că statele membre au uh, nevoi diferite legate de acest medicament. Deci, din motive de siguranță și motive de mediu, cred că ar fi bine să existe armonizare a uh, programelor de retragere din statele membre și acesta nu trebuie să facă parte din propunerea de bază. Propunerea nu abordează prioritățile legate de asigurarea protecției adecvate a mediului de mecanismele cu medicamentele cu uz veterinar. Nu cred că trebuie să reevaluăm o serie de produse existente. Cred că trebuie să consolidăm datele pe care le avem la dispoziție în legătură cu efectele asupra mediului a substanțelor farmaceutice, farmaceutice active care sunt cunoscute ca reprezentând un risc. Avem deja anumite exemple din legislația europeană legătură cu punerea în comun de date care ar putea fi adaptate la uh, domeniul medicamentelor de uz veterinar. Un astfel de sistem ar reprezenta un pas înainte pentru sănătatea publică și pentru protecția mediului. De asemenea, cred că trebuie să se clarifice propunerea actuală în legătură cu evaluarea de risc de mediu pentru produsele generice pentru a ne asigura că nu există o repetiție scumpă și inutilă a studiilor, fără avantaje clare legate de reducerea riscurilor. Eu sprijin ideea armonizării, însă modul în care este propusă, adică armonizarea pe clasă de produse, mi se pare problematică din punct de vedere uh, practic și etic. Cred că trebuie să se uh, ia în considerare un alt uh, sistem, de exemplu pe specii de animale sau alta decât terminologia folosită astăzi pentru uh, fragmentarea pieței Um, pentru a permite clasarea produselor și avantajarea folosirii medicamentelor generice care sunt uh, uh, mai ieftine. Produsele veterinare de pe piață au de suferit și impactul asupra dezvoltării unor noi clase de antibiotice uh, pe piața veterinară este negativ. Să nu uităm și faptul că va exista și o presiune asupra veterinarilor în momentul în care își scriu rețetele. Am și preocupări legate de sistemul vechi, de aceea cred că un sistem hibrid pentru folosirea produselor de uz veterinar uh, trebuie să fie creat. În legătură cu vânzarea acestor medicamente pe internet, principiul uh, Uh, vânzări online pe, mm, a mecanismelor de uz, medicamentelor de uz veterinar uh, este interesant, dar cred că în propunerea actuală nu s-au prevăzut suficiente măsuri pentru a asigura controlul acestui canal de distribuție, mai ales pentru vânzarea medicamentelor anti, uh, antimicrobiene. Colectarea datelor legate de vânzări și folosirea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene ar putea fi uh, complicată de propunerea actuală pe, uh, privind vânzarea acestor medicamente de uz veterinar pe internet. În general, propunerea actuală cred că trebuie să încurajeze dezvoltarea și să sporească disponibilitatea medicamentelor de uz veterinar în Uniunea Europeană și având în vedere specificitatea acestei piețe, trebuie să se mai dea mai multă considerare protecției datelor tehnice pentru a încuraja dezvoltări uh, ulterioare ale produselor uh, existente pentru noi uh, specii sau noi uzuri. Mă bucur că se propune îmbunătățirea sistemului de farmacovigilență, care astfel devine mai potrivit resurselor și riscurilor caracteristice acestor produse și acestui sector. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Tănăsescu. Vă mulțumesc, domnule Tănăsescu, și acum dau cuvântul domnului Vieha, raportor din umbră pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Salut cu interes și mulțumire această încercare de codificare legislativă într-un singur act legislativ, deci vreau să mulțumesc foarte mult Comisiei. Înțeleg că acest proiect se află acum într-o fază preliminară și, bineînțeles, e nevoie de niște explicații, nu doar de amendamente și corecții. Primul element este cel al siguranței, pentru că documentul se referă la îmbunătățirea nivelului de siguranță și al securității atât pentru animale cât și pentru oameni. Avem mai multe prevederi aici în special cele care se referă la cerințe mai scăzute pentru companii. Există, de altfel, reduceri importante în ceea ce privește obligațiile de raportare. Există și o scădere a cerințelor în cadrul autorizațiilor prevăzute în regulament și nu cred că asta ne aduce mai multă siguranță și securitate, ci din potrivă. Un alt element are legătură cu ceva foarte important și anume, Comisia ne spune că medicamentele veterinare sunt costisitoare sau relativ costisitoare și Comisia consideră că prețurile ar trebui să scadă în urma acestui regulament. Însă, Ceea ce ne îngrijorează pe noi este inovația, pentru că inovația este întotdeauna controversată și dificilă, însă în același timp este importantă. Producția de antibiotice, de exemplu. Însă comisia ne repetă mereu același lucru și anume că avem perioade prelungite de protecție și de protecția datelor. Mai avem sugestii pentru aceste perioade prelungite, însă vă rog să vă reamintiți că prețurile medicamentelor au o legătură foarte mare cu ce se întâmplă pe piața medicamentelor generice. Și cred că măsurile care sunt prevăzute aici nu ne vor aduce neapărat o scădere a prețurilor. Nu știu dacă putem stimula inovarea și în alt fel, sau ne putem gândi doar la posibilitatea de benchmarking și legislația de brevete. Poate că ar trebui să căutăm niște soluții mai inovatoare. Dacă citim cu atenție acest proiect legislativ, avem senzația că în procesul de distribuție a medicamentelor veterinare, în special cele care sunt utilizate cu adevărat cu animale, avem specialiști, conceptul de specialiști pentru animale. Nu știu exact la ce se referă acest concept, pentru că eu cunosc ce înseamnă un veterinar. Acesta este conceptul utilizat în statele membre. Deci nu știu la ce se referă acești specialiști în domeniul veterinar. Cred că este oarecum riscant dacă introducem uh, un astfel de termen, de exemplu, în uh, medicina pentru oameni. Deci uh, un specialist care este specialist, dar nu este neapărat și medic. E vorba aici de sănătate publică, de sănătatea animalelor și o chestiune foarte serioasă și mi se pare riscant să deschidem această ușiță prin spate pentru că nu este deloc clar. În proiectul legislativ avem foarte multe chestiuni care vor fi dezbătute, vom avea multe corecții de făcut și amendamente de prezentat, așa că aș vrea să semnalez aici doar câteva dintre reticențele mele față de acest text. La articolul 10.4, la subalineatul 3, vedem că este vorba despre sume mici mă scuzați, de cantități mici de medicamente și vreau să vă întreb ce înseamnă aceste cantități mici. Înseamnă 5 grame sau 5 tone? La ce se referă? Avem și un docu- pentru documente perioada de uh, reținere, se sugerează o perioadă de 3 ani și după acești trei ani, uh, ce se întâmplă? Pentru că documentele acestea sunt foarte importante. Ele ne ajută să reacționăm atunci când apar consecințe pe plan secundar sau dacă apar consecințe negative pentru sănătatea omului. Deci nu cred că această perioadă de trei ani este suficient de lungă. Un alt element care mă îngrijorează este cel legat de internet. Bineînțeles, internetul este un instrument foarte util, dar dacă uh, se vând medicamente pentru domeniul veterinar online, foarte bine, însă cum se va face supravegherea, monitorizarea, pentru că este foarte greu de controlat un astfel de canal de distribuție într-un mod eficient, astfel încât să garantăm siguranța uh, și sănătatea pentru animale și pentru oameni, așa cum se dorește în acest document. O altă chestiune care ar trebui clarificată este cea a rețetelor. Ce fel de informații trebuie trecute pe rețete? Citim în textul legislativ că se dorește uh, mai puțină birocrație. Asta înseamnă și mai puțină informație. Și e vorba aici de o rețetă pan-europeană. Oare despre asta este vorba sau uh, vom avea niște modele care să fie completate la nivelul statelor membre. Deci, din punctul meu de vedere, este uh, o primă prezentare, prime comentarii pe care le fac acum și cred că proiectul este foarte util dar trebuie să mergem mai departe. Pe de altă parte, mi se pare foarte bine să avem uh, toate aceste elemente care au de-a face cu sănătatea și siguranța pentru animale și oameni într-un singur document, pentru că până acum a trebuit să le utilizăm în mod coordonat și acest lucru uh, putea fi în detrimentul sănătății oamenilor, lucru care este important pentru noi toți, bineînțeles. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să vă rog um, din gentilețe față de ceilalți colegi din comisie să vă limitați la cele 5 minute pe care le-am propus și acum dau cuvântul uh, celorlalți raportori din umbră. Doamna Paulsen. Da, mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc Comisiei pentru că în sfârșit ne-a prezentat această propunere. Într-adevăr, Parlamentul la Comisia Agri ceruse încă din 2011 și 2012 să avem un astfel de document, în special pentru utilizarea antibioticelor în cazul animalelor. În mare sunt de acord în proporție de 90% cu comentariile făcute de doamna Grostet. În acest proiect legislativ, cred că definițiile nu sunt destul de precise. Ele ar trebui să fie mai clare și să fim siguri de ceea ce spunem în toate domeniile. Trebuie să simplificăm, este adevărat, însă nu înțeleg de ce Există patru tipuri diferite și foarte complicate de adoptare a unui medicament cu uz veterinar. De ce e nevoie de acest lucru? autoritățile trebuie să se întâlnească, medicii de asemenea, va exista și un grup de coordonare. Mă întreb de ce se uh, dublează sau chiar triplează această birocrație. E greu să înțeleg dacă dorim să simplificăm lucrurile. Cred că ar trebui să ne centrăm pe o procedură centralizată de aprobare și la nivel național uh, acest proces va fi doar uh, Uh, un plus pentru micile companii, pentru startups sau uh, pentru uh, cei mai mici. Deci pentru a scăpa de atâta birocrație, pentru a avea mai puține documente de făcut, va trebui să sporim procesul de simplificare. Un alt element cheie la momentul acesta este elementul de rezistență la antibiotice, important pentru sănătatea publică și, la nivel mai general, rezistența antimicrobiană. Deseori se utilizează în mod eronat acest concept pentru că se vorbește de rezistența la antibiotice pentru că se utiliza, se includ aici și bacteriile, chiar dacă în mod uh, greșit, nu doar a, uh, celelalte. Și cred că doamna Grostet are dreptate atunci când spune că antibioticele n-ar trebui utilizate înainte de a face un diagnostic, pentru că nu putem autoriza utilizarea antibioticelor în mod profilactic general, ci mai degrabă în mod metafilactic, deci atunci când s-a stabilit un diagnostic e nevoie de o, un diagnostic clar făcut de un veterinar pentru a putea utiliza antibioticele. Și cred că va trebui să încercăm cu toții să facem eforturi comune pentru a avea un concept clar și restrictiv al acestei utilizări. În ceea ce privește uh, rețetele și vânzarea online a antibioticelor, cred că ar trebui să fim mai prudenți și să ne punem mai multe semne de întrebare. Există un alt element pe care nu l-am înțeles prea bine. Și, de altfel, asta se referă la mai multe state membre. Avem specialiști uh, pentru sănătatea omului, avem medici specializați. E adevărat că ei au propriile lor competențe, însă în medicina veterinară ceea ce noi numim, între ghilimele, un medic al animalelor, acesta, din punct de vedere formal, are același statut academic ca și un medic pentru oameni. Și dintr-o dată ne dăm seama că, prin aceste prevederi, veterinarul nu mai este un medic cu adevărat, ci doar uh, un specialist care face rețete. Și pe de altă parte, eu sunt convinsă de faptul că veterinarul este un adevărat medic, nu este un simplu comerciant de, sau o persoană care face rețete pentru medicamentele în domeniul veterinar. Deci trebuie să dezbatem acest element care a trebuit trecut în text. Mulțumesc! Mulțumesc și vă mulțumesc foarte mult că ați respectat timpul pe care l-aveați la dispoziție și acum uh, doamna Ghion din partea GUE. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle esittelystä. Doamna Kilonen, da, mulțumesc uh, comisiei în primul rând pentru prezentarea pe care a făcut-o. Cred că întotdeauna trebuie să plecăm de la procesul de prevenire înaintea de utilizarea produsului veterinar. Însă, din păcate, nu întotdeauna este posibil. Există și problema rezistenței antimicrobiene, o problemă care este din ce în ce mai accentuată. Prevederile de aici se referă la dezvoltarea și utilizarea produselor în domeniul veterinar și eu cred că avem nevoie de prevederi foarte clare pentru utilizarea acestor produse, și nu prevederii doar pentru elaborarea acestor produse și comercializarea lor. Dacă vorbim despre utilizarea produselor um, care nu sunt etichetate în mod formal, off-label, deci articolul 115 până la 117, în acest caz, cred că ar trebui să se facă o evaluare a acestor produse generice, dar evaluarea trebuie să fie făcută prin intermediul unui veterinar care să fie responsabil de analiza făcută și să avem posibilitatea de a examina și alte alternative pentru a ne asigura de bună utilizare a acestor produse și de siguranța Uh, animalelor. Comisia ar trebui să țină cont de acest aspect și aș dori să știu mai multe detalii din partea Comisiei față de această uh, temă. O altă întrebare. ar trebui să ne gândim și la posibilitatea utilizării în condiții de siguranță acestor uh, produse generice și mm, ne gândim aici la un sistem în cascadă, deci o creștere a birocrației, în timp ce scopul acestui text era tocmai acela de a simplifica, de a reduce birocrația. Ce se întâmplă și cu uh, monitorizarea felului în care se comercializează produsele veterinare? trebuie să fie întotdeauna un veterinar cel care să se ocupe de această monitorizare, mai ales dacă este vorba de comercializare online și uh, care ar fi responsabilitatea statelor membre. Oricum, uh, trebuie să ne asigurăm că aceste produse sunt absolut necesare și că ele uh, se vând doar prin intermediul unei rețete. Veterinarii pot vinde în sfârșit aceste produse a crescătorilor de animale. Acesta este un element pozitiv. Însă, aceste produse pot fi vândute doar pentru animalele care sunt sub responsabilitatea veterinarului respectiv. În felul acesta se poate monitoriza mai bine felul în care ele sunt utilizate. Dacă revenim la problema birocrației, E clar că există și alte produse disponibile, produse pentru care e nevoie de o autorizație, așa că aș vrea să vă întreb, să întreb Comisia de ce am ajuns la aceste prevederi. În sfârșit, există și problema importului de produse veterinare și a clasificării acestora. Ceea ce se propune aici uh, este un proces care seamănă cu uh, procesul utilizat în cazul medicamentelor pentru oameni. Însă mă întreb dacă nu putem avea o utilizare greșită a acestor produse veterinare și poate ar trebui să uh, revizuim acest articol, tocmai pentru a evita Uh, proasta utilizare a produselor uh, a veterinare pentru oameni. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, doamna Hosling din partea verzilor, de asemenea raportor din urmă, domnul Hosling. Da, dragi colegi, trebuie să vă spun că sunt puțin dezamăgit de propunerea comisiei, pentru că aici ar fi fost o șansă să abordăm marea problemă a ă, medicamentelor veterinare și anume folosirea masivă de antibiotice. Dar Comisia nu a făcut decât o mică referire de ultim moment la acest lucru, în rest s-a referit la reducerea birocrației, a poverii birocratice, a sporirii concurenței. Sigur că toate acestea sunt importante, dar este necesar un plan de reducere a utilizării de antibiotice și nu există nici măcar un cuvințel. Uh, despre acest lucru în propunerea Comisiei. Cred că trebuie repetate câteva lucruri în Uniunea Europeană, conform uh, uh, unei statistici a Comisiei, avem 25.000 uh, de mii de cazuri de rezistență antimicrobiană, care este provocată de folosirea de antibiotice. În uh, Germania se folosesc 600.000 de tone pe an de antibiotice numai în medicina umană și o cantitate foarte mare și în medicina veterinară. Trebuie, de asemenea, sau ar fi trebuit, să ne ocupăm și de abordarea metafilactică a antibioticelor la mm, animale. Comisia a sugerat că o abordare profilactică nu trebuie uh, să fie permisă. Ea este deja interzisă de fapt, pentru că altfel abuzul ar fi foarte mare și uh, metafil, folosirea metafilactică nu este limitată în niciun fel. Dacă un animal uh, este bolnav, trebuie, uh, nu, mă scuzați, este posibil ca toate animalele din acea exploatație să fie tratate automat, deși nu au nimic și numai un animal este bolnav. Apoi, um, abordarea veterinarilor trebuie criticată din patru puncte de vedere, pentru că și medicii veterinari vând medicamente. Asta se întâmplă în multe state membre. Și deci um, au și ei un interes în vânzarea de medicamente, nu-i așa? Ei nu sunt interesați să vândă mai puține, pentru că cu cât vând mai multe medicamente, cu atât câștigă mai mult. Și cred că și aici trebuie introduse limite. De asemenea, sunt dezamăgit pentru că nu mi se pare că s-a ținut cont de efectul antibioticelor asupra medi mediului și nici uh, de efectul uh, medicamentelor veterinare în general, pentru că ele ajung în uh, apa freatică și efectele asupra mediului înconjurător trebuie să fie evaluate mult mai bine. Încă un lucru pe care cred că l-au spus toți vorbitorii are legătură cu vânzarea de internet, vânzarea pe internet de medicamente. Aceasta trebuie controlată mai strict, nu trebuie autorizată pur și simplu, fără condiții. Este o soluție complet greșită și este la fel de greșit să spui uh, că acordăm autorizații nelimitate pentru medicamentele de uz veterinar. Nu se poate așa ceva nu putem să dăm autorizații nelimitate în timp. Trebuie să existe limite, o perioadă când autorizația expiră, pentru că altfel nu se poate. Apoi, um, anti, antibioticele de rezervă. Acestea trebuie să fie limitate în medicina veterinară, spune comisia. Eu cred că îi trebuie făcut și mai mult aceste antibiotice de rezervă nu au ce căuta în uh, medicina veterinară, ele sunt ultima noastră armă împotriva rezistenței antimicrobiene și nu au ce să caute să fie folosite la animale. Trebuie să existe aici o limitare mult mai strictă. Bun, deci mai avem foarte mult de lucru la acest pachet și cred că trebuie să punem sub semnul întrebării chiar obiectivele stabilite pentru acest pachet. Pentru că debirocratizarea nu este suficientă, birocrația nu e singura problemă din domeniul acestor medicamente veterinare, trebuie să limităm uh, folosirea antibioticelor și acest obiectiv lipsește. Mulțumesc! Thank you very much and now... Mulțumesc foarte mult și acum din partea grupului FDD, domnul Peticini. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am citit acest uh, proiect legislativ și am senzația că e ca și cum am deschide aici posibilitatea de comercializare pentru o, o piață de produse care n-a fost destul de bine explorată de către companiile farmaceutice. Deci uh, încercăm să profităm de această piață nouă față de ce s-a întâmplat în trecut. Și obiectivul uh, industriei este acela de a avea o piață unică a produselor veterinare. Obiectivul nostru principal este acela de a asigura uh, un nivel de siguranță ridicat pentru oameni și animale, ținând cont de cultura de masă și centrându-ne pe bunăstarea animalelor. Așa cum s-a făcut această propunere, am impresia că există un oarecare dezechilibru, în special față de sectorul farmaceutic, pentru că se deschid uși fără limite de niciun fel și, pe de altă parte, există și riscuri pentru sănătate și sănătatea animalelor și a oamenilor. Sunt de acord cu raportorul din umbră al verzilor, care spunea că unele din elementele acestui uh, proiect uh, ar trebui puse sub semnul întrebării ar trebui să creștem disponibilitatea, se spune, și vreau să vă întreb ce date ne sugerează acest lucru? Din punctul de vedere al cui trebuie să creștem această disponibilitate? Din punctul de vedere al pieții sau din punctul de vedere al sănătății sau mai degrabă al problemelor de sănătate pentru oameni și pentru animale? Și acest lucru este valabil pentru toate sectoarele sau nu? Noi, iată, ă, punem sub semnul întrebării aceste elemente. Pe de altă parte, utilizarea preventivă a medicamentelor. Noi nu suntem de acord, din potrivă suntem de acord cu comentariul făcut de doamna Paulsen. În ce cazuri trebuie utilizate medicamentele în mod preventiv și pe baza cărui regulament? Iată, intrăm aici ă, în adevărate ape tulburi și pentru sănătatea omului, nu numai pentru animale. Suntem oare siguri că putem oferi aceste produse fără niciun fel de limită, pentru că s-ar putea ca după aia să nu mai putem da înapoi, dacă pe viitor ne dăm seama că lucrurile nu merg chiar așa cum ne-am fi dorit. O altă problemă, etichetarea. Și atenție, nu vorbesc aici de uh, medicamentele generice, ci de acele medicamente off-label, unde există o rețetă, dar produsul este utilizat dincolo de ceea ce prevedea rețeta. Deci există utilizarea prevăzută în rețetă și posibilitatea de a o utiliza dincolo de aceste limite. Există și problema asemănării între produsele farmaceutice, a similitudinilor. Dacă vorbim de medicamente generice și similare, atunci mă întreb dacă s-ar putea permite comercializarea simultană a acestora. Pentru mine este un element negativ sunt de acord cu ce spunea raportorul principal și anume că avem nevoie de o autorizație a moleculei în sine și nu a produsului sau a mărcii cu care este comercializat. Acum referitor la cercetare, nu știu dacă s-au prevăzut stimul pentru adevărata inovare. Pentru că pentru oameni se promovează doar inovarea în cazul creșterii a posibilităților de comercializare pe piață. Nu sunt prevăzute și stimul pentru o nouă inovare, ci doar pentru extinderea produselor deja existente. Iată, un element care ne îngrijorează pentru că se introduc aici instrumente care să crească uh, Uh, puterea companiilor farmaceutice, cele care activează acum în domeniul sănătății omului, să intre și pe piața pentru uh, produsele veterinare. Aceste companii utilizează practic marca de care dispun pentru a-și exercita puterea, pentru a depăși limitele acestei puteri și pentru a câștiga și mai mult. Ce s-a făcut, vreau să întreb Comisia, pentru a evita aceste distorsiuni care există deja în sectorul săn sănătății? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pedicini, și acum ceilalți membri ai comisiei care vor avea posibilitatea să-și aducă contribuția la această dezbatere. Avem pe listă șase colegi care au cerut să ia cuvântul. Dacă mai există cineva care dorește să intervină, vă rog să vă spună acum. Dacă nu, închidem lista vorbitorilor și vom începe cu domnul Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc comisiei și tuturor celor care au lucrat la această propunere. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc fostului comisar Tonio Borg care a depus această propunere. Cred că uh, atunci când a prezentat uh, uh, Comisia această propunere este aceeași zi cu ziua când uh, Jean-Claude Juncker și-a prezentat și el propunerea de plan de investiții. Și e păcat pentru că e una dintre cele mai importante propuneri în domeniul sănătății pe care le-a primit acest Parlament în ultimul timp. Mm, produsele medicale sunt cele mai importante în domeniul sănătății. Vreau să-i mulțumesc lui François Grostet pentru munca depusă la această propunere și aș vrea să spun că sunt necesare câteva ameliorări. Propunerea comisiei este bună, dar François Grostet are dreptate, trebuie să mai uh, rafinăm detaliile. Eu susțin ideea de a avea o piață internă mai bună și pentru produsele medicale de uz veterinar și aș dori să pun în acest sens o întrebare comisiei. Vorbim pe bună dreptate de faptul că se folosesc foarte multe antibiotice, dar aș vrea să știu de la comisie ce alte medicamente sunt importante pentru animale care intră sub incidența acestei propuneri. Pentru că trebuie să ne gândim și la situația în utilizării mai reduse de antibiotice, cealaltă opțiune avem. Apoi, uh, colegii au vorbit despre rezistența la antibiotice. Într-adevăr, cum a spus domnul Hoisling, avem o problemă imensă. 25.000 de persoane mor pe an în Uniunea Europeană din cauza rezistenței la antibiotice sau pentru că tratamentele lor nu mai pot uh, să fie eficiente a spus-o François Crostet, uh, care împreună cu un coleg de la Agri și cu mine am organizat o dezbatere pe această temă într-o pauză de prânz. Trebuie să ne gândim la faptul că 25.000 de morți au drept cauză abuzul de medicamente, inclusiv de medicamente veterinare. Și uh, de asemenea, în domeniul medicinei umane, acest subiect nu este tratat într-un mod responsabil. Există studii care arată că 90% dintre pui în viața lor scurtă, pentru că uh, după 30-40 de zile sunt uh, sacrificați, primesc antibiotice. Aici suntem cam 100 de persoane în sală. Gândiți-vă cum ar fi dacă în ultimele 35-40 de zile 90 dintre noi ar fi luat antibiotice? E clar greșit. Este o problemă aici. Uh, aici Comisia are intenții bune, a prevăzut 12 măsuri pentru un mai bun control al antibioticelor și eu le susțin pe toate. Și uh, sunt, uh, ca și François Grostet, de părerea că acestea trebuie mai bine formulate. Ce nu-mi place așa de mult este subiectul antibioticelor de rezervă, antibiotice specifice care sunt necesare la oameni ca ultimă soluție. Utilizarea lor în medicina veterinară trebuie limitată. Comisia dorește să introducă aici un act delegat. Eu sunt de părere că trebuie să ne adresăm uh, mai precis uh, uh, utilizatorilor aici, industria și agricultura protestează deja, este un subiect foarte politic și de aceea e foarte greu să ne dăm seama ce antibiotice trebuie interzise și ce antibiotice trebuie limitate în medicina veterinară. Până acum s-a tot discutat și dacă vom reuși prin o decizie să facem o listă, nu știu, dar cred că ar fi bine să ne spună Comisia ce intenție are. În încheiere, încă două întrebări pentru reprezentantul Comisiei domnul Ris. În primul rând, discutăm în paralel, comisia responsabilă pe fond este Agri, deci discutăm în paralel um, chestiunea alim, um, nutrețurilor și alimentelor pentru animale. Parlamentul e foarte angajat, am discutat și ieri pe această temă și ne întrebăm ce se întâmplă cu, aliment, cu medicamentele introduse în nutrețuri. Se întâmplă ca antibioticele să fie pur și simplu adăugate în prețuri și ar fi bine să știm exact uh, ce se întâmplă. Ce se întâmplă și cu apa pe care o primesc animalele. Uh, mă întreb de ce nu se pot da medicamentele prin apa pe care o primesc animalele, de ce trebuie să fie integrate în nutreț. Ultima întrebare are bătaie mai lungă, dar trebuie să ne gândim la ea. Principala problemă nu se leagă de medicina veterinară, ci de cea umană. De ce nu creăm reguli um, uh, în Uniunea Europeană care să combată rezistența la antibiotice la oameni? Avem o propunere a doamnei Grostet uh, întemeiată pe articolele din tratat care țin de uh, piața internă și de sănătate și în temeiul acestor articole s-ar putea introduce prevederi uh, pentru medicina umană referitoare la rezistența la antibiotice. Mă întreb de ce uh, se întâmplă atât de târziu. Pentru că eu cred că și în medicina umană trebuie să existe o supraveghere mai bună a situației. Și temeiul juridic nu poate să fie o problemă, pentru că articolele 114 și 168 n ar oferi o bază ca să intervenim și în domeniul medicinei umane. La comisie se vor sărbători 50 de ani de uh, reglementare în domeniul medicinii veterinare. Cred că și la oameni este cazul să abordăm rezistența la antibiotice. Mulțumesc! Thank you, Mr. Lise. I will... Mulțumesc, domnule Lize. Aș vrea să-i rog pe deputați să accepte o limită de 3 minute a contribuțiilor lor. Și urmează doamna Șaldemoze. Øh, Mulțumesc, am să fiu și mai uh, subcintă de 3 minute, domnule președinte. Eu aș dori să vorbesc despre rezistența la antibiotice. Marit Paulsen Uh, ne-a pus o întrebare, a pus o întrebare în acest sens. De ce veterinarii vând antibiotice? De ce uh, le prescriu pe rețetă? Și asta nu o fac medicii uh, care tratează oameni. Aș vrea uh, ca medicii veterinari să nu mai aibă dreptul să vândă medicamente, să nu facă decât să le prescrie. Um, noi am decis asta în 1976 în Danemarca și consumul de antibiotice uh, ca din întâmplare a scăzut cu 40%. Ca din întâmplare? Nu, sigur că există o legătură. Dacă există un stimulent economic, tentația e mare atunci să prescrii medicamente veterinare. Eu nu spun că trebuie să le luăm pâinea de la gură veterinarilor. Eu cred că își câștigă traiul uh, și prin alte metode și trebuie, sigur, să aibă un venit decent, dar nu așa, pentru că e vorba de sănătatea animală și umană și cred că trebuie să fim mult mai striți. Și voi depune un amendament în acest sens pentru interzicerea uh, vânzării de către medici. Mulțumesc. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb een paar vragen. Het gebruik van antibiotica... Doamna Scraier-Piric. Am câteva întrebări, domnule președinte. Utilizarea de antibiotice poate să creeze rezistență, mai ales la oameni. Dacă am înțeles eu bine, la comisie uh, pledați pentru o excepție uh, legată de uzul veterinar al antibioticelor. Vreau să adresez o întrebare comisiei. Antibioticele vor fi interzise complet în sectorul veterinar și cum veți verifica acest lucru? Apoi, utilizarea de medicamente homeopatice în creșterea de animale. Vreți să reglementați acest lucru sau nu? Pentru că noi am încercat uh, ceva similar în țările de jos. Și apoi, cred că utilizarea greșită a antibioticelor trebuie interzisă. Nu trebuie să interzicem complet antibioticele. Dar uh, ce înseamnă utilizarea eronată? În propunerea comisiei nu este definit acest cuvânt eronat. Apoi, de ani de zile, în țările de jos, uh, și cred că merită menționat acest lucru, pentru că cu siguranță va fi util, uh, și probabil că vom discuta mai mult când vom fi la președinție, uh, spuneam deci că în țările de jos încercăm să găsim un echilibru și este important și pentru sănătatea umană și pentru sănătatea animală. Mulțumesc, doamna Rivazi. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să transmit un mesaj comisiei, să vă spun că simplificare nu înseamnă dereglementare. Pentru că atunci când vorbești de disponibilitate, la ce te referi? se spune nu sunt suficiente medicamente, trebuie să producem tot mai multe ca să ne ocupăm de sănătatea animală. Sau trebuie să creăm medicamente pentru animale la niște prețuri care să permită utilizarea acestora și vânzarea lor de către medicii de de către farmaciști, mai mult de către aceștia din urmă. Apoi, se vorbește despre simplificarea farmacovigilenței. Dar ce înseamnă asta? Uitați-vă ce se întâmplă la somoni. Se creează crescătorii de somoni imense și acești somoni au purici. Asta se numește un purici al somonului care distruge aceste animale. Și ce se folosește? Un produs farmaceutic care este interzis pentru uzul terestru. Credeți că există studii farmacologice referitoare la efectul acestui medicament și efectul uh, între animale și oameni? Uitați-vă la scandalul cărnii de cal. Se, dă, se dau cailor antiinflamatorii. Și ni se spune apoi, atenție, nu mâncați carne de cal, pentru că acele medicamente au efect și asupra oamenilor după aceea. Deci când vorbim de farmacovigilență la animale, suntem la zero. Va trebui, zic eu, să sporim farmacovigilența, nu să o simplificăm. După aceea vorbiți despre inovare. Ce ni se oferă pentru inovare? Încă o dată, brevetele, care acordă un monopol laboratoarelor farmaceutice. Poate că ar trebui, cum a spus colegul de la ECR, să ne gândim la alte sisteme de parteneriat public-privat, Uh, ca să contribuim tocmai la inovarea în domeniul medicamentelor, dar creând și o disponibilitate și nu doar uh, brevete. Condițiile de vânzare. Colegul, colega din Danemarca a spus foarte bine. Cum vreți ca veterinarii să pună diagnosticul și în același timp să și furnizeze medicamentele? E un conflict de interese aici și dacă nu dau antibiotice ca profilaxie, atunci oamenii se vor duce la, alte, la alți veterinari care le vor da acele antibiotice. Și sunt de acord cu colega François Grostet. Nu poți să spui în același timp că vei reduce utilizarea de antibiotice și că vei permite și vânzarea online. Este o contradicție pentru că veți face eforturi degeaba. Oamenii își vor comanda ce vor pe internet. Apoi, combaterea rezistenței la antibiotice este o dezbatere enormă. Colegul Lize a spus că totuși acest lucru nu are legătură cu creșterea de animale. Să fim serioși, toate studiile arată că sunt antibiotice în carnea de pui, în carnea de iepure, la vite, pentru că se utilizează intens antibioticele. Și culmea este că astfel se creează bacterii care devin rezistente la antibiotice chiar în crescătorii. Asta e problema. Și nu vorbește nimeni despre fagoterapie. Eu cred că în caz de inovare trebuie dezvoltată această fagoterapie, adică să se utilizeze virusuri care distrug bacteriile fără să se folosească antibioticele. Și în încheiere, doamnă Grostet, spuneți că ar fi bine să fie folosite substanțe active, nu neapărat medicamente. Atenție! primele scandale legate de estrogen și feminizarea peștilor a, uh, au apărut tocmai pentru că s-au dat erogări la laboratoarele farmaceutice. Sistemul trebuie schimbat, trebuie să se facă analize de impact. Și când vorbim de substanță activă, trebuie să ne uităm și la adjuvanți, pentru că adjuvantul plus substanța activă duc la o amplificare a efectului medicamentului asupra ecosistemului. Deci trebuie mai multe studii de impact. Thank you and... Mulțumesc. Domnul Florenț. Ja, ich... Da, aș dori și eu să vorbesc despre acest subiect, dar am ascultat niște discursuri care mă fac să spun altceva. Nu vă contrazic în calitate de agricultor care s-a ocupat timp de mulți ani de porci și nu o să vă spun că, cifra, că numărul de antibiotice folosite e mult prea mare. Dar mă miră că mult prea mulți vorbitori vor să trateze totul la pachet. Dacă mergeți astăzi la un magazin mare, un supermarket din Germania și cu 2,99 euro cumpărați un pui întreg, trebuie să vă întrebați cum a apărut el, de unde vine la prețul ăsta. Acum 40 de ani am început cu 100 de porci și 28 uh, de ani mai târziu m-am oprit tot cu, cu 1000 de porci. Eu aveam nevoie de 1000 de porci ca să-mi hrănesc familia, nu pentru că m-am întins eu prea mult, ci pentru că prețurile au scăzut enorm în uh, această perioadă. Și astăzi prețurile sunt la un nivel record de mic. Astăzi fiul meu, ca să facă același venit, trebuie să țină 4.000 de porci ca să-și întrețină familia cu doi copii. Deci trebuie să analizăm mai atent producția de masă, pentru că nu sunt de vin agricultorii. Întrebați pe cei din uh, țările de jos cât de strânsă e relația agricultorilor cu băncile. Pentru că toți sunt îndatorați masiv și cei din Germania la fel. Deci aș vrea să discutăm cu mai multă precauție și să ne gândim la un preț corect și cum se poate el obține. Deci, în ceea ce privește reducerea utilizării de antibiotice, eu sunt de acord, uh, susțin tot ce au zis François și Peter Lize. Dar să le interzicem complet, sincer, e prea simplu. Trebuie să fim mult mai atenți la cauza pentru care se folosesc aceste antibiotice. Și revin la aceeași chestiune. Când ai 5.000 de porci pe an Uh, pe care îi sacrifici în fiecare an. Ai în fiecare an nevoie de tot atâția porci noi, uh, într-un loc, într-un spațiu tot mai mic și astfel apar bolile. Apar familii de bacterii care uh, se propagă în, într-o crescătorie de porci și atunci nu mai ai ce să faci. De ce se pun antibiotice în nutreț? Păi pentru că infecția este prezentă permanent. Deci trebuie să analizăm locurile de formare și de creștere. Când vorbesc de formare știu că agricultorii nu sunt mulțumiți, dar avem nevoie de un, un format specific, pentru că uh, altfel nu se poate scăpa de bacterii. Asta e problema, e nevoie de schimb de opinii, de educație și formare, de sisteme de uh, întreținere și numai așa se poate ameliora modul în care se produc alimentele de către agricultori. Thank you. Mulțumesc. Domnul Sony, trei minute, ultimul vorbitor. Thank you very much, Mulțumesc foarte mult. Aș avea două întrebări. Cred că sunt automat adresate reprezentantului Comisiei. Și, în primul rând, vreau să mă refer la nutrețul cu adauze de medicamente. Poate că unii de la Comisie știu că formulăm acum un aviz referitor la un act legislativ al Comisiei legat de nutrețurile cu adauze de medicamente. Și cred că sunt câteva similarități între subiectul actual și uh, acela pe care îl vom discuta în septembrie-octombrie. Așadar, se pune întrebarea care va fi corelația. Cum vede Comisia legătura dintre aceste două subiecte? Și vă gândiți să creați uh, o legislație umbrelă pentru ambele subiecte? În al doilea rând, o întrebare un pic mai largă. Ce facem aici acum? E un fel de legislație cadru care are legătură cu piața europeană globală. Această inițiativă intră în uh, negocierile TTIP și aș vrea să știu dacă are o vreo relevanță din uh, perspectiva comerțului internațional, mai ales între Europa și SUA. Și cum uh, vede Comisia perspectivele la negocieri pe acest subiect? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Încă o solicitare de la doamna Kadenbach. Stimate coleg Florenț, nu voiam să vorbesc, dar după ce v-am ascultat, uh, am dorit să reacționez. Pentru că apreciez experiența practică a domnului Florenț, însă ce ați spus astăzi mi-a sporit impresia că prin această autorizare um, avem o problemă pentru că cel care prescrie medicamentele este în același timp cel care le vinde. Și de asemenea este o problemă în vânzarea pe internet. Eu cred că spre deosebire de ce se întâmplă acum când animalele sunt crescute în masă uh, și li se dau antibiotice odată cu nutrețul, trebuie să încercăm să creăm un alt comportament și deci cred că și noi avem o contribuție. Noi, uh, de fapt, stimulăm problema aceasta, tocmai pentru că accesul la aceste medicamente este mult prea simplu, în loc să fie mai complicat. Mulțumesc! Thank you very Mulțumesc foarte mult, doamnă Kadambach. Aș dori acum să dau cuvântul comisiei din nou îl rog pe domnul Ris să reacționeze la aceste observații și să răspundă la întrebări. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. raportorilor, raportorilor din umbră și tuturor deputaților pentru interesul pentru această dezbatere. Voi încerca să răspund la cât mai multe întrebări grupându-le pe subiecte. Mai multe intervenții s-au referit la prevenirea utilizării antibioticelor ca măsură de profilaxie. În propunerea noastră, am prevăzut o serie de măsuri în uh, domeniul luptei împotriva rezistenței, anti, um, rezistenței la antibiotice. Există o serie de practici în Uniunea Europeană pe care le monitorizăm și încercăm să găsim cea mai bună soluție. Încercăm să învățăm și din modul în care este abordată această chestiune în mai multe state membre, de exemplu în Danemarca. Exemplul Danemarcei a fost prezentat de dumneavoastră și este un ex excelent exemplu pentru că e adevărat că sistemul danez a permis reducerea folosirii antibioticelor, dar este evident din Danemarca că e nevoie de abordare sistematică cu implicarea tuturor partenerilor ca să funcționeze. Deci de la veterinari, pentru că ei prescriu antibioticele la fermieri, la reprezentanții industriei și până la autoritățile uh, publice. Cred că prevederile pe care le propunem noi sunt în număr de 12 până la 15 și reduc deja destul de mult folosirea antibioticelor, dar, bineînțeles, e loc și de mai bine. Dar, cu siguranță, e prima dată când acest aspect se regăsește în regulament. Și domnul Lise a întrebat dacă se pot extinde uh, aceste, se pot extinde aceste prevederi la medicina umană. Este o întrebare interesantă Comisia a propus un plan de acțiune privind rezistența la antibiotice și încearcă să pună în aplicare o serie de lucruri și în domeniul sănătății umane, sănătății publice. Propunem o abordare prin reglementare, care cred că este abordare unică, dar se pune, bineînțeles, și problema punerii în aplicare. S-au pus mai multe întrebări legate de modul în care abordăm veterinarii în calitate de profesie responsabilă pentru tratamentul uh, și profilaxia în domeniul sănătății animalelor. Este, bineînțeles, uh, un element important pentru că Începând de la întrebarea domnului Pleva și în legătură cu modul în care îi definim pe cei responsabili de sănătatea animalelor, în statele membre nu există un sistem unic. Nu doar veterinarii sunt responsabili pentru sănătatea animalelor și există și alte profesii care se ocupă de aceasta și trebuie să ținem cont și de drepturile acestora de a trata animalele. De aceea am ajuns la această definiție, dar bineînțeles în majoritatea statelor membre veterinarii au această responsabilitate. Apoi ajungem aspect, la aspecte importante legate de reglementarea profesiei și modul în care funcționează această profesie pornind de la modul în care reglementăm în Uniunea Europeană studiile de medicină veterinară, modul în care sunt formate deci aceste persoane, dar și modul în care li se poate restricționa activitatea în funcție de reglementările statelor membre. Dilema care se pune este legată este disponibilitatea veterinarilor și a medicamentelor. Este greu să obții medicamente dacă ele nu există la veterinar. Dar, bineînțeles, acest element uh, va apărea în discuția din Consiliu ca fiind unul important. În domeniul uh, medicinii umane, uh, în anumite țări, uh, medicii generaliști au dreptul să vândă medicamente, dar este o practică foarte limitată. În legătură cu inovarea, știți că avem aceste două abordări. Una în legătură care a spus uh, doamna, doamna Găstete a spus că poate nu suntem destul de, de ambițioși în stimularea inovării și poate că trebuie să facem mai multe pentru ca noi produse să ajungă pe piațe. Dar s-a spus că există o legătură între prețuri și inovare. Deci dilema e mare. Și această dilemă se degajă și din evaluarea noastră de impact care este nivelul potrivit al inițiativelor pe care le putem promova prin această propunere pentru a permite companiilor farmaceutice uh, să propună aceste um, uh, medicamente pe piață, pentru că dacă nu fac suficientă cercetare, nu există suficiente produse pe piață. Deci echilibrul just este, nu e ușor de uh, găsit. Bineînțeles, trebuie să existe o legătură și cu protecția datelor și protecția brevetelor. Așa cum s-a spus, diferența de prețuri există de până la 30%, chiar dacă avem aceleași reguli legate de protecția datelor, deci trebuie să um, luăm măsuri suplimentare pentru a permite vânzarea produselor la prețuri mai bune în întreaga Uniune. Am ajuns uh, acum la vânzarea produselor de uz veterinar uh, pe internet. Propunerea reia prevederile pe care le-am, uh, le adoptat pentru medicina umană în 2011. Ne asigurăm că cei care vând pe internet sunt controlați de, de autoritățile naționale în țara în care sunt stabiliți deci nu vor fi prezenți pe internet fără control. Sunt entități controlate de autoritățile naționale. Bineînțeles, se pune întrebarea cum se va ameliora astfel uh, disponibilitatea medicamentelor și ce restricții putem pune pe aceste vânzări. Probabil uh, chestiunea va rămâne deschisă dar oricum trebuie să ne asigurăm că disponibilitatea medicamentelor este principalul obiectiv al acestei propuneri. Considerăm de asemenea că, având în vedere că vorbim de viitor, de anii următori, lucrurile vor evolua în domeniul vânzărilor pe internet – și astfel se va putea controla mai bine modul în care sunt vândute medicamentele. Vedem deja în anumite țări că există un proiect de rețete electronice, astfel se va putea controla mai bine uh, atât persoana care prescrie medicamentele, cât și uh, vânzătorul, vânzătorul farmacia online. Deci lucrurile vor evalua în următorii ani. Nu am timp să răspund la toate întrebările, așa că poate mă voi concentra pe un element menționat de doamna raportor, dar și de mai mulți alți deputați, în legătură cu um, testele sau trialurile clinice. Așa cum uh, s-a spus, există o marjă de clarificare în folosirea trialurilor clinice și stabilirea unei legături clare între, cu perioada de, de retragere de la piață. Aceasta, într-adevăr, poate fi mai bine definită și acum legătura cu uh, nutresurile uh, medicament uh, am inclus în pachet uh, această prevedere, dar uh, această dezbatere este purtată la Agri, la Comisia Agri, dar noi la DGSANTE încercăm să colaborăm și sperăm că vom uh, putea asigura um, o consecvență în, în, în sistem și o logică între cele două prevederi. Voi încheia cu aspectele legate de farmacovigilență și modul în care ar putea funcționa mai bine acest sistem. Din ianuarie 2000, Agenția Europeană pentru Medicamente a făcut 1123 de rapoarte E vorba de rapoartele de actualizare periodică în domeniul siguranței și doar 2,3% în, cazul, în 2,3% din cazuri s-au făcut solicitări de schimbare, de modificare a informațiilor um, prezente în momentul vânzării produselor. Deci, avem mai multe informații disponibile uh, Uh, și prin trimiterea electronică a dosarelor, lucrurile vor funcționa și mai bine. Nu contează câte rapoarte primești, contează calitatea acestor uh, rapoarte pentru a permite o decizie rapidă. Astfel, povara va fi redusă, dar în același timp va crește și eficiența sistemului. Mi s-a spus să închei aici, așa că vă mulțumesc și voi prezenta a doua propunere. Vă mulțumesc. Doresc să încheiem discuția cu informații tehnice în legătură cu calendarul în acest dosar, termenul, termenul limite pentru trimiterea raportului la traducere. Nu îmi cer scuze, doamna raportor, doamna Grostet mai dorește să ia cuvântul în legătură cu observațiile comisiei și ale colegilor. Înainte de a vă da informațiile tehnici legate de calendar, dau din nou cuvântul doamnei Grostet. Domnule președinte, pe scurt, pentru că am discutat mult despre acest dosar foarte important, doresc să mulțumesc tuturor colegilor. Ascultându-i, îmi dau seama că mai avem foarte multe lucruri de de discutat, dar în principiu punctele noastre de vedere sunt convergențe, convergente în legătură cu principalele aspecte. Sunt convinsă că vom reuși să ameliorăm textul și că el va reprezenta un pas în direcția cea bună. În mare, vor aborda câteva aspecte menționate de colegi, fără a mai spune din nou uh, cui mă adresez. Într-adevăr, trebuie să se simplifice prevederile legate de etichetare și ambalare și e adevărat că în legătură cu cascada folosirea medicamentelor de uz uman în, um, pentru uzul veterinar, acesta trebuie să um, se întâmple doar uh, ca ultim resort, dacă nu există alte soluții. În legătură cu autorizarea produselor, într-adevăr, trebuie să găsească justul echilibru pentru că nu există soluție ideală, așa cum a spus și Comisia. Poate nu voi merge până ă, la ce propune studiul de impact al Comisiei, dar am auzit pe colegi că dacă există anumite divergențe, e important pentru produsele generice să existe o viziune pe termen lung. Și cred că protecția inovațiilor este de asemenea interesul lor. În ceea ce privește rețetele, s-a pus o întrebare, da, ă, cred că va exista un model tip de rețete Articolul 110 um, prevede elementele care trebuie să se găsească pe rețetă, deci, într-adevăr, va exista un document armonizat de, pentru rețete. În ceea ce privește folosirea, uzul metafilactic, al uh, antibioticelor. Vă dau un exemplu. Când un pui e bolnav și trebuie tratat cu antibiotice, va trebui să fie tratate în același timp toate animalele în contact cu acesta pentru a evita contaminarea. Deci aceasta este o reală dificultate, dar cred că cel mai bun control este obligația unui diagnostic uh, înainte de a se da antibiotice pentru a se evita um, să se dea antibiotice fără motiv. Doresc să spun raportorului fictiv de la FDD, care spune că propunerea avantajează prea mult industria și nu respectă suficient obiectivul de sănătate publică, doresc să-l asigur. Eu am un singur obiectiv și anume sănătatea animalelor și, uh, indirect, sănătatea umană. Dar aceste aspecte sunt strâns legate. Ehm, pentru că avem o adevărată sabie lui Damocles asupra capului, valabil atât pentru oameni cât și pentru animale. E vorba de rezistența ehm, microbiană și la antibiotice. Deci, cred că trebuie să forțăm cumva industria farmaceutică să uh, continue cu cercetarea pentru a, a descoperi noi medicamente, chiar dacă dorim ca uzul acestor noi antibiotice să fie foarte limitat și foarte controlat, e nevoie, avem nevoie de această inovare. Deci eu nu cred că există neapărat o dihotomie între cele două aspecte. Trebuie să ameliorăm sănătatea publică sănătatea animalelor. Voi lua exemplul albinelor. Vom face tot ce ne va sta în putere pentru ca albinele să nu dispară. Chiar să încercăm să dezvoltăm din nou uh, efectivul uh, de albine din Europa. Bineînțeles, trebuie să profesionalizăm meseria de apicultor. Dar se pune și problema antibioticelor folosite în acvacultură, când aruncăm în apă antibiotice ca să tratăm peștii, bineînțeles că asta e o problemă. Deci trebuie să abordăm toate aceste chestiuni în legătură cu vânzările pe internet. Eu doresc să fim foarte riguroși. Vânzarea pe internet a antibioticelor sau medicamentelor care se livrează pe bază de rețetă trebuie interzisă. E prea ușor, chiar dacă nu doresc să stigmatizez profesia, um, profesiile din agricultură, e atât de ușor să te aprovizionezi de pe un site necontrolat cu antibiotice care pot fi chiar contrafăcute. Există reale pericole legate de un recurs exagerat la antibiotice și legat de uh, folosirea unor medicamente necontrolate, contrafăcute. Uh, deci, aș dori să fim foarte serioși. Am auzit ce a spus Comisia Europeană care ne spune că va fi un punct major de dezacord cu Consiliul, dar noi suntem aici ca să rezolvăm o problemă de sănătate publică și cred că imensa majoritatea colegilor sunt pentru ideea să rămânem foarte striți în legătură cu această chestiune și dorim ca împreună să facem, să ameliorăm lucrurile. Mă opresc aici, domnule președinte, dar doresc să mulțumesc tuturor colegilor și doresc să colaborăm cât mai bune cu toți raportorii din umbră, cu toți deputații pentru a, avea până la urmă cel mai bun text posibil. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum revin la calendar. Deci, termenul pentru transmiterea textului la traducere este 13 aprilie. Textul va fi discutat la ENVI pe 6-7 mai. Uh, termenul pentru amendamente este 15 iunie, ora 16, 15 iunie, ora 16. Votul în Comisia ENVI va avea loc pe 22 septembrie, deci după vacanța de vară și mai rămâne de văzut când va avea loc votul din plenară. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, strâns legat de punctul precedent. E vorba de modificarea regulamentului numărul 726 din 2004 în legătură cu procedurile comunitare pentru autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituirea unei agenții europene pentru medicamente. Voi da cuvântul mai întâi Comisiei pentru o prezentare introductivă, apoi raportorului și raportorilor din umbră. A trecut timpul și mai avem încă două dosare de discutat, deci acesta și următorul, așa că vă rog să acceptați restricționarea, limitarea timpului de luare a cuvântului. Rog Comisia să-și prezinte poziția în maximum 8 minute, apoi raportorul va avea 5 minute raportului din umbra 3 minute și dacă sunt alte intervenții ale membrilor, acestea trebuie să se limiteze la două minute. Unele chestiuni au fost deja discutate la punctul precedent, așa că sper și cred că se pot respecta aceste limite de timp și astfel ne va rămâne timp și pe punctul următor de pe ordinea de zi. Deci acum dau cuvântul Comisiei care își va prezenta poziția privind această modificare. Are din nou cuvântul domnul Ries. The floor is yours. Uh, thank you very much, sir. I will try to... Mulțumesc, domnule președinte. Am să fac foarte rapid această prezentare. E vorba aici de o manevră legislativă pe care trebuie să o facem pentru a putea menține regulamentul separat pentru uh, produse veterinare. Și pentru a o face a trebuit să eliminăm partea veterinară din regulamentul 726 din 2004 în noul regulament, să le trecem, și vă reamintesc că regulile după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona ne obligă la lisabonizarea acestor referințe legale. Deci uh, vechile proceduri trebuie să fie întărite, înlocuite prin acte delegate sau de implementare. După cum vedeți, structura actuală a regulamentului în acest domeniu prevede mai multe elemente la titlul 1, 2, 3, E vorba de Agenția Europeană de Medicamente la titlul 5 și de asemenea la anexe, pe care acum propunem să le deplasăm în noul regulament. Mai precis, titlul 3 pentru autorizarea centralizată de comercializare pe piață. Acestea au fost trecute în noul regulament și de asemenea, referințele la produsele medicinale veterinare trec în anexe. Câteva exemple. Modificarea articolului 59 pentru Directiva 2001, adoptarea articolului 14, condițiile autorizării de comercializare pe piață în conformitate cu tratatul de la Lisabona, deci procedura de comitologie în trecut, adoptarea articolului 10, 20, 87 pentru a avea acte de implementare pentru comisie, modificarea articolului 61 în ceea ce privește Comitetul um, Special pentru Produse Medicinale Veterinare. Toate acestea sunt parte a acestei proceduri de modificare. Dacă trecem la partea importantă, adoptarea prevederilor referitoare la FIS. Este vorba de articolul 50 al regulamentului 626 din 2004 și regulamentul Comisiei și al Consiliului de Gestionare. Aceasta este schema după care luăm decizii în mod normal. Noi propunem și Consiliul le adoptă la nivelul Consiliului de Administrație. În noul regulament pentru farmo- farmacovigilență, care a fost deja dezbătut aici anul trecut, am introdus noi reguli de farmacovigilență în regulamentul 658 din 2014. Deci, uh, cum vom uh, reglementa pe viitor? Propunerea arată că Comisia va aduce modificări prin acte de implementare. Aceste acte de implementare sunt controlate de către statele membre și aceasta în conformitate cu hotărârile Curții de Justiție. Deci, deciziile naționale sunt doar de competența statelor membre și nu sunt reglementate de această nouă procedură. Noi considerăm că toate aceste schimbări ne vor permite o adevărată transparență a procedurilor pentru toți utilizatorii. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Și acum dau cuvântul raportorului, domnul Tănăsescu, pentru 5 minute. Thank you, Mr. Chairman. Now, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, salut această decuplare a autorizațiilor de punere pe piață pentru produse medicinale veterinare, pentru a le separa de cele pentru oameni pentru a ține cont în felul acesta de nevoile specifice ale sectorului veterinar. Totuși, și acest lucru trebuie să fie foarte clar în text, Agenția își va menține rolul actual de autorizare și supervizare a produselor veterinare prin procedura centralizată. De altfel, orice sarcină nouă care va reveni agenției prin acest nou regulament trebuie să reflecte în mod adecvat sau să apară în revizuirea din uh, regulamentului din 2004, 726 din 2004. Există și alte aspecte referitoare la um, bugetul EMA și înființarea FIS, care trebuie verificată. De exemplu, în propunerea Comisiei se înlocuiește articolul 70, deci temeiul juridic pentru orice act care acoperă FIS pentru a reveni EMA și, în același timp, suntem conștienți de faptul că Comisia pregătește revizuirea actualului regulament al Consiliului 296 din 1995 asupra regimului general EMA-FIS. Deci, ținând cont de faptul că noul articol 70 propune un act de implementare pentru înființarea structurii la nivelul EMA-FIS, Asta înseamnă că nu avem prea mare marge de revizuire în noul regulament al Consiliului. De altfel, există un rol de monitorizare foarte scăzut pentru Parlament, pentru actele de implementare și eu consider că Parlamentul ar trebui implicat pe deplin în la înființarea acestei agenții FIS, așa cum s-a întâmplat și cu procedura de farmacovigilență recent. De aceea aș ruga Comisia să clarifice uh, alegerea luată pentru acest instrument legal la articolul 70 și felul în care Comisia se gândește să revizuiască regulamentul referitor la FIS. Vă gândiți la posibilitatea unui nou regulament asupra FIS în care să se implice pe deplin și Consiliul și Parlamentul sau nu? Regulamentul actual asupra regimului general al FIS ar trebui să rămână temeiul juridic legal pe perioada de tranziție până când se va adopta noul regulament și abia atunci acesta va fi revocat. Comisia va trebui să-și clarifice intențiile în propunerea actuală pentru a se asigura că agenția nu se confruntă cu o perioadă de tranziție în care să nu aibă situația clară. Mai mult decât atât, Comisia trebuie să asigure agenția și Parlamentul că va începe pregătirea actului de reglementare suficient din timp pentru a putea evita această lacună în temeiul juridic, de altfel lacună cu care agenția s-a confruntat în cazul legislației de farmacovigilență pentru produse uh, medicale pentru oameni. În conformitate cu propunerea actuală, articolul 70 va fi temeiul juridic pentru orice fel de propunere care va fi făcută pentru produse medicinale, veterinare sau pentru oameni. Ținând cont de faptul că alegerea actelor de implementare are un impact direct, direct asupra uh, structurii bugetare a agenției și că ar fi de preferat să avem doar o structură unică, aș prefera să avem o clarificare a Comisiei pentru aceasta. Un ultim punct. Noul act de implementare trebuie să se specifice ca depinzând de costurile uh, care revin EMA. Comisia ar trebui să țină cont de nevoile specifice ale domeniului veterinar și să se asigure că taxele sunt rezonabile pentru această industrie, tocmai pentru a promova dezvoltarea uh, ei și uh, apariția de noi produse pe piață. Poate Comisia ne poate face mai multe comentarii și pe această temă. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru că ați respectat timpul pe care l-aveați la dispoziție și acum trecem la raportorii din umbră, în primul rând din partea PPE, doamna, doamna Grosted, vă rog. Da, mulțumesc. De fapt, nu sunt raportorul din umbră, dar intervin în numele colegului meu, domnul Sirio, care nu a putut veni astăzi. Așa cum spunea și raportorul principal, textul uh, vine în paralel uh, cu propunerea pentru produsele veterinare. Este un text de natură foarte tehnică care dorește să facă modificările legale în urma revizuirii acestei legislații pentru medicamentele în domeniul veterinar. Deci trebuie să ne asigurăm să existe o coerență clară între cele două texte colegul meu și domnul Sirio n-au constatat uh, probleme specifice la acest raport, deci nu cred că vor exista dificultăți pentru a urma poziția raportorului și așa cum ați spus și dumneavoastră uh, și colegul meu este foarte îngrijorat de această problemă a taxelor, consideră că acesta este punctul cel mai important uh, asupra căruia trebuie să ne concentrăm schimbarea regulamentului care este aplicabilă produselor uh, medicale. Aceasta va reprezenta o povară în plus pentru agenție, pentru EMA, în special prin aplicarea procedurii centralizate, care reprezintă o extensie practică a procedurilor existente și toate acestea trebuie să fie compensate prin aceste taxe. Deci aici este adevărata uh, problemă, uh, care este nivelul acestor taxe și Uh, cine va trebui să le plătească și în ce măsură aceasta va reprezenta o povară pentru ei. Iată punctele esențiale asupra cărora doream să insistăm. Uh, mă scuzați acum, dar nu voi putea participa în continuare la dezbatere pentru că sunt așteptate la o altă ședință, dar cred că nu avem nicio problemă să urmăm poziția raportorului principal. Mulțumesc! and... Mulțumesc! Următorul vorbitor din partea grupului ECR, domnul Iaha. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, la punctul anterior ne-am referit la principalele puncte care ne interesează. În primul rând, trebuie să respectăm tratatul de înființare a Uniunii, articolul 43.1 în care se vorbește de competența Comisiei de a avea acte delegate în ceea ce privește antibioticele și este o chestiune tehnică importantă care n-ar trebui lăsată deoparte. Deci nu cred că ar trebui să ne bazăm pe articolul 219, uh, ar trebui să fie un act de implementare, însă nu prin acte delegate și este o chestiune tehnică, după cum spuneam. Cealaltă Uh, temă importantă este cea a textelor. Bineînțeles, va fi o chestiune controversată, să vedem cum putem face acest lucru fără a spori povara birocrației. Și IMM-urile din sectorul farmaceutic uh, se plâng deja că vor avea prea mult de plătit. În ceea ce privește autorizarea de punere pe piață, procedura descentralizată sau versiunea simplificată, nu cred că ar trebui să avem o atitudine prea flexibilă aici, și, din potriva ar trebui să fim mai restrictivi pentru că este un element cheie de sănătate publică. Acum, referitor la sancțiuni, practic nu le avem dacă avem o autoritate responsabilă care introduce aceste medicamente pe piață, nu știm cine are vreo responsabilitate, cine va avea grijă de consecințe și așa mai departe. Un ultim comentariu la fel de important. Avem medicamente homeopatice în domeniul veterinar și eu unul sunt doctor, așa că cred că ar trebui să ne bazăm pe medicamente care să se bazeze pe dovezi științifice și nu altele. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportorul din grup acum, din partea grupului ALDE, doamna Meisner. Mulțumesc! S-au spus deja foarte multe și în primul rând este corect că se încearcă o simplificare și o rezumare a reglementării, dar este foarte important să analizăm foarte atent actele de punere în aplicare. Parlamentul trebuie să se gândească foarte bine dacă este chiar un subiect tehnic sau dacă nu cumva este un subiect politic. Și cred că trebuie să ne gândim foarte bine la acest lucru. Uh, mă gândesc eu ca raportor din umbră. Și deci nu pot decât să spun că uh, voi avea plăcerea să depun amendamente și să discut cu ceilalți raportori din umbră. Știu că cei de la comisie ar dori să le fie mai ușor, dar îmi pare rău, e un subiect foarte important, ține de sănătate și e foarte important să fim precauți. Atât avem eu de spus. Mulțumesc! Thank you. And uh, from the GUE group. Mulțumesc acum din partea grupului GUE, doamna Kilonen. Arvoisa puheenjohtaja, en käytä tällä hetkellä erikseen puheenvuoroa. Mulțumesc, domnule președinte. Nu uh, trebuie să intervin la momentul acesta. Vom discuta mai târziu. Mulțumesc. Atunci trecem la verzi. Uh, domnul Hausling. Da, și eu sunt de acord cu ceilalți vorbitori, e o procedură foarte tehnică și trebuie să verificăm dacă până la urmă Parlamentul uh, se va mulțumi cu această procedură, pentru că am mai avut probleme cu actele de punere în aplicare și trebuie să le verificăm cu mare atenție. Chestiunea taxelor, într-adevăr, nu va fi ușor, trebuie să luăm poziție și uh, trebuie să avem grijă ca IMM-urile să nu fie defavorizate până la urmă. Trebuie să acordăm mare atenție acestui subiect și, după cum spunea și antevorbitoarea mea, trebuie să avem grijă ca medicamentele homeopatice să nu fie defavorizate, ci să fie și ele acceptate ca de valoare egală. Vom avea câteva alte observații pe care le vom menționa în cursul procedurii. Mulțumesc! Thank you. And from... Mulțumesc! Și acum, din partea grupului FDD, domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte! Noi vom lucra în continuare alături de ceilalți raportori în umbră pe marginea acestui document. Deși, e adevărat, documentul este de natură tehnică, se vorbește aici de adaptarea regulamentului pentru produsele care se utilizează la oameni și la animale. În ceea ce privește procedura de comitologie, aceasta trebuie să fie aliniată în conformitate cu um, legislația actuală. Suntem de acord și cu actele care dau drept de veto, însă, dincolo de comentariile care s-au făcut până acum, cred că ar fi uh, suficient cu ce avem uh, până acum și vom dezbate mai departe în detaliu cu raportorii din umbră. Da, nu mai există cereri din partea altor colegi pentru a interveni în cadrul dezbaterii da, văd că nimeni nu dorește să intervină, așa că ne întoarcem la comisie și domnul Ris, vă rog să răspundeți la întrebările care au fost uh, puse sau la comentariile care au fost făcute. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, și raportorului pentru munca sa, pentru a răspunde celor câteva întrebări care au fost puse în sală. Trebuie să vedem acest text alături de uh, propunerea principală pe care am făcut-o pentru a răspunde la întrebări cum ar fi, de exemplu, cele referitoare la sancțiuni sau produsele homeopatice. Însă, întrebările referitoare direct la acest text. Atunci când vom avea regulamentul pentru taxe, vom încerca să răspundem la ele. Întrebarea de ce Comisia a hotărât um, să introducă actele de punere în aplicare aici. E vorba de hotărârea Curții de Justiție C4 din 2004 în legătură cu taxele pentru agenție și felul în care ele trebuie reglementate era vorba de o agenție pentru produse chimice, respectiv ECA, iar curtea, în decizia sa, a recomandat acest sistem. Așa cum s-a menționat deja aici, există și alte opțiuni, cum ar fi cele din uh, sistemul de farmacovigilență, care s-ar putea aplica. E adevărat că noi lucrăm asupra unei noi structuri pentru taxe. Este un exercițiu foarte complex. Trebuie să ținem cont de interesele EMA, dar și de agențiile naționale. Deci suntem într-o fază de colectare de date pentru a vedea um, care ar fi opțiunile și costurile necesare, ținând cont și de rețeaua de agenții naționale, astfel încât întregul sistem să funcționeze bine și vă aduceți aminte de dezbaterea pe care am avut-o la farmacovigilență. Problema taxelor era foarte dificilă, tocmai pentru că argumentele aduse țineau cont doar de costurile estimative sau probabile. Deci ne vom asigura ca propunerea finală să fie acceptată nu doar de către comisie, ci să aibă și undă verde din partea EMA și autorităților naționale. Bineînțeles, dorim să finalizăm acest proces foarte rapid, dar s-ar putea să avem nevoie de ceva timp și ținem cont și de cererea Parlamentului în ceea ce privește evaluarea externă a acestei propuneri, care este, bineînțeles, un instrument important și va lua timp în planificarea noastră. Acum, referitor la faptul că taxele ar putea modifica uh, accesul la procedura centralizată. Într-adevăr, este adevărat. Trebuie să facem astfel încât companiile să poată intra în sistem mai ușor. Aceasta nu trebuie să reprezinte un obstacol în plus pentru ele și trebuie să ținem cont de mărimea diferită a pieței, potențialul de um, beneficiu pentru dezvoltatorii de produse medicamentoase și așa mai departe. Dacă se doresc clarificări în ceea ce privește perioada de tranziție, cred că această situație trebuie clarificată. Nu trebuie să existe o lacună și agenția să se confrunte cu o perioadă în care să nu existe niciun regulament aplicabil. Deci, într-adevăr, trebuie clarificată situația și aici. Acum, în final, articolul 70, care este propus acum, ne permite să stabilim structura taxelor pentru ambele domenii, uh, pentru oameni și pentru animale, în mod separat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru a încheia dezbaterea dau cuvântul uh, domnului Tănăsescu, raportorul principal. Uh, I'd like to... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru clarificarea aspectelor care ar fi dus la o dezbatere controversată dacă nu am fi avut explicațiile necesare. Dacă ne referim la discuția de natură politică sau de natură tehnică, pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, este o temă care are legătură în principal cu sănătatea. Deci, pentru mine, acest element este cel mai important și pot să vă asigur că voi trata acest dosar cu foarte mare atenție și cu foarte mare seriozitate. Un ultim comentariu, la fel de important, aș vrea să mulțumesc comisiei și colegilor, raportorilor din umbră pentru uh, feedback-ul pe care mi l-au dat și pot să vă asigur că voi ține cont de toate acele aspecte pe care le-ați menționat. În felul acesta sper să ajungem la un raport foarte bun sau cât mai bun. Mulțumesc! And... Mulțumesc foarte mult! Iată acum și planificarea prevăzută. Termenul pentru amendamente este pe 15 iunie la orele 12, la prânz, tot pe 15 iunie, deci, încă o dată. Votul va avea loc la Comisia INVI pe 22 septembrie și votul final la plenară rămâne să fie confirmat. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră la această dezbatere. Și trecem acum la următorul punct și ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de avizul ENVI asupra Fondului European pentru Investiții Strategice, deci uh, așa numitul Plan Juncker. Aș vrea să rog uh, raportorul pentru aviz, uh, doamna Miriam Dali, să înceapă prezentarea. Iar după aceea vom avea raportorii din umbră în cadrul dezbaterii. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că am mai avut dezbaterea prinsă la ECON, la bugete și la Comisia ITRE, exact în legătură cu acest dosar destul de important și strategic, după cum ați spus, planul Juncker. Parlamentul European uh, a primit acest proiect acum câteva săptămâni. Principala idee a planului de investiții pentru Europa este să catalizeze investiții private ca instrument puternic care să ajute Europa să își uh, reconsolideze uh, economia, asigurând și solidaritatea teritorială, coeziunea socială și așa mai departe. Cred că acest obiectiv este prioritatea principală pentru dezvoltarea viitoare a Europei. Înainte de a transmite avizul ENVI, am avut o reuniune a raportorilor din umbră ca să încercăm să uh, includem cât mai bine în aviz prioritățile diferitelor grupuri și aici aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru contribuția la acest aviz și aș dori să subliniez șapte chestiuni principale, care din perspectiva Envy sunt deosebit de importante. În primul rând, este vital să ne asigurăm că Banca Europeană de Investiții acordă prioritate și susține proiecte stabile, punându-se accentul pe uh, tehnologii uh, de energii regenerabile, cu consum redus de carbon și eficiență energetică ținând cont de obiectivele noastre actuale, obiectivele uh, pentru 2030 și uh, strategia UE 2020. În al doilea rând, acest aviz uh, dorește clarificarea unei liste de proiecte, unei liste de criterii pozitive pentru selectarea proiectelor. Ar trebui să se acorde prioritate modurilor sustenabile de transport, mobilitatea sustenabilă, electrificarea, utilizarea combustibililor alternativi, să se pună accentul uh, pe uh, creșterea inteligentă, pe contoarele inteligente, măsuri de eficiență energetică și să se accentueze susținerea proiectelor de eficiență energetică, mai ales uh, modernizarea clădirilor după criterii de eficiență energetică. În al treilea rând, investițiile EFSI trebuie să aleagă proiecte care îndeplinesc obiective de economie circulară, de reducerea deșeurilor și uh, care promovează mobilitatea urbană sustenabilă și tranziția pieței de muncă. Investițiile EFSI trebuie să susțină puternic uh, inovația, cercetarea și dezvoltarea. Astfel de investiții trebuie să oferă o finanțare mai bine țintită pentru dezvoltarea de noi tipuri de energii regenerabile și de tehnologii cu, redus, cu conținut redus de carbon și tehnologii ce țin de eco-inovație și uh, de uh, metode de sporire a eficienței energetică. Toate uh, proiectele acestea care vor implica resurse publice ar trebui să fie verificate pe criterii de impact uh, ecologic, uh, economic și social și să respecte obiectivele de energie și mediu. Un alt aspect important este să avem o transparență și responsabilitate de plină care să fie asigurată pentru dezvoltarea de politici de investiții și de orientări și de asemenea pentru selecționarea proiectelor. Și în încheiere, sunt de părere că trebuie să încercăm să uh, avem grijă ca uh, comitetul de investiții să fie format doar din experți financiari pentru că profitul financiar este doar unul din rezultatele așteptate de la aceste proiecte. Cred că trebuie să avem o abordare mai, disciplina, mai multidisciplinară în comitetul de selecție ca să ne asigurăm că rezultatele proiectelor vor fi pozitive și promovate. Iată o privire de ansamblu a punctelor principale subliniate în aviz. Cred că propunerea EFSI ne poate da șansa să punem în aplicare o structură uh, o reformă structurală foarte necesară care să facă economia noastră să fie mai eficientă și mai uh, modernă. Și de asemenea, trebuie să ne asigurăm că se pune accentul pe aspectele de schimbare a economiei și de creare de locuri de muncă prin intermediul EFSI. Iată avizul meu de la ENVI. De asemenea, sunt în contact cu raportorii de la ECON și de la ITRE și doresc să mă asigur că avizul Envy va fi inclus cât de mult posibil în dosarul final FC, pentru că până la urmă trebuie să ne asigurăm că avem o dezvoltare durabilă și că sunt folosite eficient resursele dacă dorim să ne promovăm economia și să sporim ocuparea. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc doamnă Dali, foarte mult! Trecem acum la raportorii din umbră. De la PPE, domnul Ghizeche. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc colegei Miriam Dali pentru realizarea acestui aviz, care este foarte echilibrat și cu care sunt de acord în multe puncte de vedere. Am o scurtă observație. Din principiu, sunt pentru inițiativa Comisiei, dar Mi se pare foarte critică folosirea de fonduri din Orizontul 2020 și din mecanismul Conectarea Europei. Orizontul 2020 e un program de creștere pentru Europa care funcționează bine, care nu ar trebui să fie slăbit pe termen mediu, chiar dacă uh, proiect, și mai ales că proiectele din Conectarea Europei nu ar fi altfel finanțate. Trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri vor fi utilizate pentru scopul lor inițial, chiar în cadrul EFSI. EFSI trebuie să financeze proiecte cu mare valoare socială și economică. Trebuie ca fondurile să fie investite acolo unde se vor uh, spori investițiile și efectele economice și nu numai vor fi foarte mari. Multe amendamente uh, consolidează acest scop și cred că merită susținute. De aceea noi vom depune foarte puține amendamente. Ne vom referi la serviciile inovatoare, mai ales cele din domeniul sănătății. Mi se pare că acestea au un mare potențial. De aceea, ei trebuie să-și aducă contribuția la sănătatea publică și mi se pare că sunt câteva domenii în care Europa trebuie să preia un rol de lider pe viitor. Mă gândesc la proiecte din domeniul prestării de servicii de sănătate electronice, cum ar fi e-health sau altele. În rest, este foarte important să se creeze un mediu pro-investiții, mai ales pentru IMM-uri, pentru că IMM-urile sunt um, factorii de creștere și de dezvoltare a Europei. Din acest motiv, nu voi susține amendamentul 8, pentru că EFSI trebuie să ducă la o reducere a birocrației, trebuie să sporească eficiența. Trebuie ca această structură să fie cât mai puțin birocratică și să nu introducem noi uh, contingente de experți de mediu, experți social și așa mai departe. Eu cred că uh, este important să avem experți în finanțare în comitetul de selecție. Cred că EFSI uh, va merge în direcția cea bună și cu ajutorul nostru și împreună cu raportoarea ne vom asigura că ne aducem o contribuție cât mai bună. Mulțumesc! Mulțumesc. De la grupul ECR, doamna Swinburne. Mulțumesc. O reprezintă doamna Gerling astăzi, care era raportor din umbră și vă rog să o scuzați pentru absență. Și am să vă citesc ce mi-a transmis. Obiectivul EFSI este să stimuleze investițiile în sectorul privat, să sporească competitivitatea și astfel să uh, contribuie la creștere și crearea de locuri de muncă pe termen lung primul criteriu trebuie să fie viabilitatea proiectelor bazată pe criterii de investiții. Dorim să ne asigurăm că proiectele care au cea mai mare șansă să atingă obiectivele fondului, inclusiv cele care vor declanșa un nivel cât mai mare de investiții private, sunt alese. De aceea este esențial ca baza de proiecte potențiale să fie cât mai largă și uh, selecția proiectelor să se facă doar pe criterii de merit. Doamna Gerling um, este preocupată de amendamentele aduse de raportoare la articolul 5, unde se vorbește despre o garanție care ar duce la o limitare a bazei de proiecte prin introducerea de criterii suplimentare care ar trebui respectate. Acest instrument este unul economic înainte de toate și dacă introducem prea multe criterii de mediu, reducem numărul de investitori dornici să participe. În al doilea rând, ECR este îngrijorat de propunerea raportoarei de a se asigura că un expert ecologic și un expert social sunt incluși în uh, bordul de selecție. Selecția nu trebuie să fie politizată și să includă anumite sectoare mai mult decât pe altele. Comisia are un mandat clar, trebuie ca operațiunile respectă uh, prevederile de la articolul 5 deci nu este nevoie să presupunem că includerea unor experți în mediu și în uh, domeniul social vor spori atingerea acestor criterii. În cele din urmă, uh, raportoarea noastră din umbră este dezamăgită de faptul că în text nu se tratează finanțarea EFSI. Comisia propune să se ia 2,7 miliarde de euro de la orizontul 2020 ca să se susțină investițiile în economia mai largă și raportoarea noastră pare să susțină acest lucru, deși o mare parte din orizontul 2020 finanțează chiar cercetarea, care altfel nu ar fi eligibilă pentru, pentru susținere de la EFSI, de exemplu. Reducem astfel potențialul pentru că reducem contribuția UE la cercetarea de astăzi. Așadar, aș dori să mă asigur că o reducere a bugetului 2000, orizontului 2020 este uh, compensată prin investiții în cercetarea de bază în viitor. Deci sugerăm ca banii uh, din orizontul 2020 să fie luați din acea parte a orizontului 2020 care susține proiecte viabile de piață care oricum ar atrage investitori privați și în cadrul EFSI. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Văd că mai sunt uh, raportori în umbră. Eu sunt cel de la Verzi și deci am să continu cu contribuția mea. Aș dori să mulțumesc um, raportoarei uh, pentru cooperare și pentru munca depusă. Mă bucur foarte mult că proiectul de aviz de la Envi al doamnei Dali conține referiri clare la politica de climă și energie a Uniunii Europene, la reguli pe termen lung și la eficiența energetică, pentru că acestea sunt esențiale și trebuie incluse în aviz. Aș dori să subliniez faptul că toate investițiile din cadrul EFSI trebuie să contribuie la o dezvoltare durabilă și Comisia Envi trebuie să facă presiuni ca în cadrul procedurii EFSI uh, să nu susțină proiecte dăunătoare pentru mediu. În ceea ce privește selecționarea proiectelor, reiterez uh, necesitatea ca uh, deciziile ce țin de FC să se, ia, să se facă într-un, să se ia într-un mod cât mai transparent și responsabil, de exemplu, în ceea ce privește securitatea europeană de ă, securitatea energetică europeană și proiectele de interes comun. Nu vedem acolo responsabilitatea și uh, e posibil să se ia decizii care să dăuneze situației. În cazul EFSI am dori uh, o selecție transparentă și responsabilă a proiectelor. Gestionarea riscurilor este la fel de importantă. Știm că EFSI va oferi garanții, ceea ce ar însemna că proiectele care implică un risc mare ar putea să fie implementate. Dar trebuie să evităm ca riscul investițiilor private să fie pur și simplu transferat instituțiilor europene și contribuabililor. Trebuie să ne asigurăm că doar proiecte sustenabile cu risc mare sunt selecționate și implementate uh, sub uh, umbrela EFSI. Așadar, este necesar să se introducă uh, criterii de sustenabilitate în selecționarea proiectelor pentru că altfel nu am putea verifica dacă proiectele sunt sau nu sunt sustenabile. Nu am putea asigura coerența și uh, nu am putea evita efectele negative. Deci, introducerea de criterii clare este indispensabilă. În ceea ce privește proiectele în domeniul energiei, s-au menționat rețelele inteligente și capacitățile de stocare. Eu cred că trebuie să se aplice aceste criterii și să se acorde prioritate acelor proiecte care mm, susțin mm, eficiența energetică și decentralizează sistemul energetic. De asemenea, trebuie să se țină cont și de efectul asupra biodiversității și al ecosistemelor, pentru că foarte adesea lăsăm mm, în afara discuției noastre aceste subiecte. Strategia europeană a biodiversității nu ține cont de aceste reguli și cred că e foarte important să nu scăpăm biodiversitatea din ochi. Și în ultimul rând, aș dori să trecem pe lista de la articolul 5, o gestiune durabilă a apei și proiecte din acest domeniu, pentru că gestiunea durabilă a apei este un subiect cheie pentru viitorul Europei și aș dori ca și astfel de proiecte să fie pe listă și sigur că aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportoarea și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! And now, uh, we, uh, go on, uh... Trecem acum la EFDD. Doamna Evi. Sì, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegii Dali pentru propunere. Uh, După părerea mea, întâi ă, trebuie să spunem ceva despre lipsa de investiții despre care vorbește și regulamentul, care se datorează politicilor de austeritate și costângerilor bugetare pe care le-au suportat statele membre în ultimii ani, care în mod clar au limitat cererea și au făcut să crească incertitudinea. Deci este clar că trebuie să se pună capăt politicilor de austeritate și să se propună un nou plan de investiții. Acest plan de investiții propus de comisie cu siguranță poate să creeze condiții favorabile pentru toate activitățile de care e nevoie și care deocamdată nu găsesc sprijinul economic necesar pentru că sunt considerate activități uh, cu risc, dar e nevoie și de instrumentele necesare pentru a sprijini um, cuplarea între, sau decuplarea între lanțarea economică și impactul asupra mediului, deci uh, uh, folosirea resurselor. Comisia uh, a dorit să impulsioneze economia, sprijinind economia verde, economia ecologică. Acum trebuie să treacă de la vorbe la fapte. Trebuie să se stimuleze nu doar activitățile legate de economia ecologică, care sunt activități de risc din punct de vedere financiar, deci trebuie uh, să fie finanțate din acest fond. Din acest fond, mă scuzați. Este important uh, profilul de mediu și social al proiectelor, dar trebuie să fie finanțate proiectele și în funcție de Uh, avantajele suplimentare dincolo de cele de mediu și sociale pe care le aduc. Deci, uh, infrastructurile majore sprijină dezvoltarea în general, dar trebuie să se acorde importanță și prevenirii calamităților naturale, ale inundațiilor, uh, deci toate pericolele legate de schimbările climatice. Deci, infrastructura majoră care trebuie promovată este uh, cea legată de apărarea teritoriilor și nu atât în cele legate de investițiile în infrastructură pentru activități cu impact de mediu major și cu emisii ridicate de dioxid de carbon. în legătură cu organele de gestionare a fondului. Considerăm că organizarea Comitetului de Sprijin Tehnic uh, pentru proiecte mi se pare superfluă. BEI cred că poate să se ocupe de asta fără să crea o altă structură în plus. Credem că trebuie să se stabilească proceduri pentru ca întregul proces de la selectarea proiectelor până la finanțarea lor și valoarea rezultatelor obținute să fie transparent și să ofere posibilități de control și participare din partea cetățenilor la nivel individual sau uh, reuniți în uh, organizații uh, pe interese. se spune că vor fi finanțate întreprinderi cu până la 3.000 de angajați. Dar știm că noi trebuie să ne, să ne concentrăm pe întreprinderile mici și mijlocii, pe micro-întreprinderi și pe up urile inovante deci noi vom depune un amendament pentru a limita numărul angajaților, pentru că până la 3.000 de angajați ni se pare că e prea mult. Astfel se depășesc uh, nevoile întreprinderilor mici și mijlocii pe care trebuie să le avantajăm. Pentru că întreprindere mică și mijlocie, conform, uh, inter, uh, conform definiției UE, sunt întreprinderile de până la 250 de uh, angajați. Mulțumesc. Mi s-a spus că raportul din umbră de la ALDE este înlocuită de doamna Bedar. Vă rog, aveți cuvântul. Um, yes, I... Da, mulțumesc. Îmi pare că nu v-am spus dinainte. Colegul meu vă rog să-l scuzați. Și voiam să spun că noi susținem munca raportoarei și uh, aș mai vrea să mai adaug câteva chestiuni. Grupul ALDE este pentru uh, analizarea de alternative de fonduri. De exemplu, marjele care rămân la sfârșitul anului din banii pe care îi varsă statele membre la Uniunea Europeană. Trebuie poate să schimbăm sistemul și să nu mai uh, trebuiască să uh, luăm banii de la fonduri ca Orizontul 2020 și Facilitatea Conectarea Europei mai ales Orizontul 2020, sunt fonduri pe care ne-am străduit foarte mult să le creăm și să le susținem în mandatul anterior. Noi considerăm că acestea reprezintă șansa principală a Europei, un mod de a ne asigura că Europa rămâne la vârf în domeniul cercetării în lume. Cred că trebuie cu toții să salutăm uh, intenția uh, lui Juncker de a crea locuri de muncă și de a pune economia pe roate, dar dacă nu cumva are un glob de cristal și știe exact uh, prin ce proiecte de cercetare finanțate se va întâmpla acest lucru, cred că trebuie să luptăm ca orice bani luați din orizontul 2020 să rămână la facilități de cercetare și să le protejeze în conformitate cu prioritățile stabilite uh, de noi pentru mecanismul conectarea Europei și Orizontul 2020. Trebuie să fie proiecte sustenabile și care să țină cont de mediu. De asemenea, e foarte important ca finanțarea să fie disponibilă și pentru IMM-uri și uh, să fie cât mai simplă și mai uh, rapidă, nu... pentru că cel mai rău ar fi să se financeze proiecte care nu se mai termină niciodată. Știm cu toții uh, ce se întâmplă cu banii rămași blocați în proiecte. Apoi trebuie să existe suficientă responsabilitate. Nu vrem ca banii publici să se piardă, să se încurce cu banii privați uh, și nu sunt destule criterii de responsabilitate. În orice caz, mulțumesc mult pentru tot ce faceți. Este extraordinar. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Berder. Trecem acum la intervențiile membrilor și, în primul rând, domnul Balas. Oui, merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să salut activitatea doamnei raportor Miriam Dali și faptul că textul nu este în general echilibrat. Aș dori să intervin pentru a răspunde raportorilor din umbră de la PPE și de la ECR în legătură cu dubiul pe care l-au astăzi, în legătură cu propunerea noastră de a extinde expertiza. De ce să punem azi specialiști în, domeni, în chestiuni sociale și de mediu care ar putea da un punct de vedere privind pertinența, uh, uh, privind pertinența proiectelor uh, diferite cel al experților financiari. De ce experții financiari nu reprezintă deja o formă de birocrație? Astăzi nu trebuie să stigmatizăm specialiști în domeniul mediului sau în domeniul social, spunând că aceștia sunt birocrați și experții financiari nu sunt. Nu. Cred că astăzi trebuie să acționăm altfel în investiții, punctul de vedere pur financiar al investițiilor ratează uneori obiectivul pentru că nu se bazează pe experiență suficient uh, um, de bună a teritoriilor și a intereselor din teritoriu, uh, a consecințelor asupra forței de muncă și asupra mediului. Deci în ce măsură proiectul poate să contribuie uh, la anumite, atingerea anumite obiective ecologice. Deci insist asupra acestui aspect pentru a nu repeta erorile trecutului și să facem în așa fel încât acest fond să fie doar o chestiune de ordin economic și financiar, pentru că am greșit mult. Însă eu cred că astăzi trebuie să apărăm, de exemplu, Orizont 2020 ca fiind um, un set de programe stabile și nu cred că doamna Dali astăzi dorește să ia din aceste fonduri pentru a fixa garanția de investiții uh, al EFSI. Uh, deci, haideți să nu spunem că a spus ceea ce n-a spus. Eu cred că Parlamentul trebuie să fie unit uh, și poate <coughs> lupta, poate și câștiga dacă oferim alternative. Eu am depus amendamente, nu intru în detalii, dar la considerente la considerentele la acest proiect am depus amendamente. Nu e vorba doar de proiectul de aviz, ci de proiectul EFSI în general, pentru că uh, nu cred că trebuie să felicităm Uniunea Europeană în legătură cu minunata sa politică macroeconomică de până acum, pentru că dacă ar fi fost așa, nu am mai fi obligați astăzi uh, să uh, facem acest plan, deci trebuie să fim uh, realiști în legătură cu uh, ceea ce am făcut până acum în domeniu. Urmează următorul vorbitor. Doamna Schreier schreier Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pune întrebarea de către cetățeni unde pot să depun proiect. Uh, cetățenii au primit foarte pozitiv uh, acest fond de investiții, deci există multă dorință de implicare, dar sunt de acord cu domnul Ghizec. Întreprinderile mici și mijlocii trebuie să profite de pe urma acestui fond și nu doar multinaționalele. Mm, de unde o întrebare concretă? Am tot vorbit despre agenda digitală, despre accesul persoanelor în vârstă de la țară, despre dosarele medicale uh, electronice, tot vorbim despre cooperative, despre agricultori care doresc să fie conectați. Deci există multe posibilități, dar dorim să ne asigurăm că se va putea, că fondul se va ocupa și de această agendă digitală. Tot vorbim despre proiectele energetice majore, dar sunt și multe proiecte energetice mici, de exemplu, casele pasive sau pozitive, deci producătoare de energie. Costă 185.000 de euro uh, și reprezintă locuri de muncă pentru uh, muncitorii din domeniul uh, construcțiilor. Cum se poate profita de acest fond pentru a avantaja și aceste investiții? Mulțumesc. Ultimul vorbitor este domnul Balțu. Mulțumesc, domnule raportor. Domnul raportor a prezentat și a prezentat proiectul de aviz. Eu am depus amendamente mai întâi, în general, eu cred că așteptările sunt prea mari. Toată lumea crede că acest fond este un panaceu. Eu uh, sunt destul de sceptic, sincer să fiu. Uh, mai întâi, în legătură cu suma. Uniunea Europeană a propus 21 de miliarde pentru Uh, de fapt, până la urmă, 15 miliarde care ar trebui să aibă un efect de pârghie enorm. Uh, sindicatele vorbesc de uh, un miracol ca cel cu pâinea și peștele. Dacă <laughs> se închipuie cineva că efectul de pârghie, efectul multiplicator va fi atât de mare. Dincolo de proiectele cu nivel ridicat de risc, uh, vor exista garanții uh, din fondurile statelor membre, dar avem experiențe negative în legătură cu astfel de proiecte, inclusiv în Ungaria, de exemplu, parteneriate public-privat care au avut rezultate foarte negative. Cred că raportorul din umbră de la Verzi a spus că trebuie să se garanteze că riscurile să nu ajungă pe, uh, să fie suportate de uh, contribuabili. Și în încheiere, o ultimă întrebare. Și domnul raportor a subliniat faptul că printre obiectivele programului UE 2020 uh, se află și crearea de locuri de muncă. Dar în Uniunea Europeană, 67% din locurile de muncă sunt în întreprindere mici și mijlocii. Poate asta liniștește, pentru că chiar Comisia subliniază faptul că întreprinderile mici și mijlocii trebuie să atragă mult mai multă atenție. Dar să vedem ce scrie în text. Când se vorbește despre finanțările BEI pentru IMM-uri, citez, se spune că accesul la credit trebuie să fie uh, acordat uh, în mod preferențial întreprinderile mici și mijlocii, dar apoi se spune că uh, pot uh, beneficia întreprinderile de până la, la 3.000 de angajați până acum uh, limita era de 200 de angajați. Acum trebuie să considerăm agenții, uh, întreprinderi mici și mijlocii, grupuri de până la grupuri industriale de până la 3000 de angajați. După părerea mea, acest lucru nu este acceptabil. Mulțumesc. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantului comisiei dacă nu mai dorește să ia cuvântul niciun membru al comisiei. Comisia este reprezentată de doamna Marina Mața de la ECFIN, de la DG ECFIN. Vă rog, aveți cuvântul să reacționați la acest aviz și pozițiile raportorilor din umbră. Vă rog. Mulțumesc. Vreau să spun pe scurt că Comisia se bucură de, de implicarea Comisiei ENVI în um, acest uh, dosar EFSI și ne bucurăm că ați abordat acest dosar foarte rapid Faptul că considerați că este un dosar foarte important este demonstrat de faptul că sunt implicate atât de multe comisii, dar acest lucru uh, reprezintă și o provocare din punct de vedere al calendarului, dar comisia se bucură că sunt implicate atât de multe comisii și uh, acordăm atenția cuvenită. În legătură cu bugetul, un aspect menționat de mulți dintre dumneavoastră, trebuie să vă spun că Comisia este foarte preocupată de eliminarea, articol, de eliminarea articolelor 18 și 19 propuse de anumite comisii. Există reguli foarte stricte um, în domeniul bugetului UE și pe acestea se bazează propunerea Comisiei. Este foarte important să nu avem până la urmă discuții în fiecare an și să există o previzibilitate la nivel de finanțare pentru a atrage investițiile private. Este important acest lucru pentru a obține efectul de pârghie pe care am uh, bazat propunerea fondului. Nu putem lăsa goală această parte legată de finanțare. Ehm, banii eh, transferați de la UE 2020 nu sunt sume pierdute, sunt sume importante care vor fi investite în, inova, în eh, inovație, în inovări cu posibilitate de obținere de eh, profituri ridicate. Comisia consideră că EPSI va permite creșterea investițiilor în cercetare și în infrastructuri, realocându-se sume de la Orizont 2020 cu Uh, efect ridicat de pârghie și obiectivele FC sunt uh, mai extinse decât cele ale FS și ale Orizont 2020. Proiectele finanțate de sectorul privat sau de sectorul public în termen rezonabili nu trebuie să fie eligibile pentru FC. Independența Comitetului de Investiții și evaluarea uh, Uh, condițiilor vor uh, permite să se asigure respectarea criteriilor. Comitetul de evaluare este esențial în propunere. Ideea este să folosească finanțarea cât mai bine și cu uh, avantajele cele mai mari. Comitetul trebuie să fie independent și trebuie să atragem investitorii privați pentru ca EFSI să devină un succes. De aceea trebuie să fie depoliticizat și Parlamentul European uh, nu trebuie să fie direct asociat cu Comitetul de Investiții și nici Comisia. Comitetul de Investiții va fi format de experți independenți care vor pune în aplicare liniile directoare stabilite la nivel politic. Și aici voi ajung la câteva observații în legătură cu liniile directoare privind investițiile, pe, în legătură cu care aveți dumneavoastră câteva costerente în proiectul de aviz. Este important ca acestea să fie ușor de aplicat și flexibile, dacă nu, Ehm, pur și simplu distrugem programul. Comisia nu sprijină alocări pe criterii sectoriale sau geografice. Este crucial să păstrăm această flexibilitate. Se vor face rapoarte regulate Parlamentului prin rapoarte anuale, evaluarea la jumătatea perioadei și mai departe. Astfel veți putea monitoriza modul în care se respectă criteriile stabilite inițial. În legătură cu evaluările de impact, doresc să spun că unele dintre proiecte, proiectele pe care se va concentra EFSI vor fi într-adevăr proiecte foarte mici și nu trebuie să uităm acest lucru în momentul în care punem condiții de evaluare. Dacă e vorba de proiecte foarte mici, uh, nu putem pune condiții foarte mari foarte complicate. În încheiere trebuie să spun că monitorizăm cu atenție activitatea din comisia dumneavoastră, ca și în celelalte comisii, și așteptăm cu nerăbdare să primim avizul dumneavoastră final și raportul final al uh, Parlamentului European și apoi să colaborăm mai departe la această uh, inițiativă. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum doresc să-i ofer, domnului raportor, posibilitatea să finalizeze dezbaterea. Mulțumesc câteva observații. Doresc să mulțumesc uh, raportorilor din umbră și tuturor colegilor. Din ce am auzit, am impresia că, în general, suntem de acord în legătură cu principalele aspecte uh, de importanță pentru Comisia ENVI, dar doresc să clarific câteva aspecte. În legătură cu pragurile pentru includerea întreprinderilor, și anume un, un număr mai mic de angajați decât cel propus. Suntem de acord și la Econ se um, abordează problema din, același, din, acea perspe- din aceeași perspectivă și deci chestiunea va fi uh, inclusă în raportul final de la Econ. Apoi, dacă Envi nu face presiuni pentru a promova proiectele durabile și cu folosire eficientă a resurselor, ce nu va face? Noi suntem comisia care insistă pentru astfel de inițiativă și eu una cred că putem uh, să facem în așa fel încât mediul și economia să meargă mână în mână, să avanseze împreună. Nu cred că, concentrându-ne pe nevoia uh, de a avea mai multe proiecte de mediu pentru a ajuta economia și pentru a crea locuri de muncă, uh, vom îndepărta investitorii. Din potrivă, eu cred că trebuie să continuăm să promovăm o economie mai verde și să promovăm ideea că mediul și economia pot uh, crește și pot avansa împreună. Un alt aspect menționat astăzi și o declarație făcută, cineva a spus că raportorul pare să sprijine uh, atragerea de 2,7 miliarde din uh, uh, Orizont 2020 și FSE. Nu e deloc așa. Clarific. În ceea ce privește finanțarea de la mm, Orizont 2020 și facilitatea Connecting Europe, și aceasta este o chestiune de competența Comisiei ITRE, se spune că Uh, Parlamentul și Comisia uh, trebuie să evalueze aceste transferuri în cadrul procedurii bugetare până în 2020 și să uh, facă, să folosească cât de mult mecanismele de flexibilitate bugetară și nu să ia fonduri de la Orizont 2020 și FSE. Deci, până la urmă, trebuie să vă asigur că eu doresc ca Parlamentul să fie cât mai unit pentru ca FC să funcționeze cu adevărat. Și un ultim element în legătură cu Comitetul de Investiții. Eu cred că acesta trebuie să fie mai heterogen, să nu fie format doar din experți financiari. Cred că trebuie să se uh, primească proiecte diferite de cele finanțate până acum, pentru că ceea ce s-a făcut până acum ne-a adus în situația actuală. Deci e nevoie de mai mult. Deci, în loc să avem un comitet omogen care va lua decizii ca până acum, nu vom reuși uh, să obținem un rezultat diferit. Dacă nu, întregul exercițiu nu-și va atinge scopul. În încheiere doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și să ne răbdare să cooperăm în continuare, pentru că până la urmă obiectivul meu final este ca avizul să fie sprijinită uh, de cât mai mulți colegi și care să reflecte cu adevărat poziția noastră în legătură cu propunerea EFSI. Mulțumesc pentru această declarație importantă și acum vă prezint calendarul care este destul de strâns. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 23 martie, ora 18, deci săptămâna viitoare. Votul la Envi va avea loc pe 14 aprilie poate dimineața la ora 9, la primul punct de pe ordinea de zi. Votul în comisiile Econ și Buget va avea loc pe 20 aprilie și votul în plenară, data votului în plenară va fi confirmată ulterior. Și acestea fiind spuse, am ajuns la sfârșitul ordinii de zi de astăzi. Doresc doar să vă amintesc că următoarea ședință a Comisiei va avea loc pe 26 martie la Bruxelles și apoi pe 30 și 31 martie tot la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru participare și cooperare. Numai bine!